Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Începem lucrările noastre. Am respectat un sfert de oră academic. Primul punct pe ordinea noastră de zi este și acesta cumva academic, pentru că avem o audiere pe tema situației sectorului uh, apicol în Uniunea Europeană. Printre altele, o să avem și prezentarea unor puncte de vedere științifice în acest domeniu. Bun venit tuturor, vă salut uh, cordial în această luni, unde avem uh, reuniunea noastră de după amiază. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Ați primit proiectul ordinii de zi. Astăzi nu vom discuta punctul 6, care se amână pentru o dată ulterioară. În ceea ce privește comunicările președintelui, vă pot spune că sunt disponibile 16 uh, limbi la regimul de interpretare. Ședința este transmisă pe internet și trecem mai departe la adoptarea procesului verbal al reuniunilor din 2-3 mai 2017. Puteți să faceți uh, comentarii până la sfârșitul ședinței și trecem la punctul 4, audierea noastră publică, vă spuneam, pe tema situației uh, sectorului apicol în Europeană. Cum am spus, este vorba de un, de un um, sector foarte important, mai ales că situația este una critică. Acest lucru se resimte foarte grav de către agricultori din foarte multe state membre. Însă, opinia publică nu este la curent cu cât de gravă este situația deși avem nevoie de opinia publică tocmai pentru a lua măsuri în acest domeniu. Societatea este sensibilă la problemele cu care se confruntă apicultării și la cele care apar pe piața mierii. Astăzi uh, avem uh, o diere împărțită în două. În primul rând, o primă parte pe tema situației sectorului apicol. O să-l ascultăm pe domnul Peter Bros, care este președinte al Asociației Apicultorilor Maghiari și membru al mai multor grupuri de experți și grupuri consultative, de exemplu cel um, grupul consultativ Miere de la DG Agri, Următorul vorbitor va fi domnul Peter Maske, care este președintele Asociației Apicultorilor Germani, apoi um, un reprezentant, președintele grupului de lucru pe tema mierii de la Copa Cogeca, domnul Ten Bruno. Fiecare vorbitor va avea cam 10 minute, având în vedere că nu mai avem punctul 6 pe ordinea de zi, cred că mai putem să mai uh, uh, extindem un pic timpul de vorbire pentru audiere. După intervenții, cei care vor dori să intervină vor putea face acest lucru. Avem și invitați în sală și aceștia se pot exprima dacă doresc acest lucru. Apoi, în partea a doua, ne vom concentra pe partea științifică, vom vorbi de proiecte pilot și diferite inițiative lansate în sectorul acesta. Întâi va um, interveni domnul Thierry Dufresne, care este președinte fondator al Observatorului francez de apidologie, apoi domnul Piotr Megeschi, care este cercetător la Consiliul pentru Cercetare Agricolă și Economie și care se ocupă tocmai de unitatea care încadrează albinele. lui lucrează în Italia. În încheiere, în al doilea panel va vorbi domnul Norman Care, care este membru al Asociației de Cercetare în domeniul albinelor, care lucrează pentru proiectul B4. Fără să mai uh, întârziem, putem deja să începem audierea noastră. După cum vă spuneam, îl vom asculta în primul rând pe domnul Peter Bros, căruia îi dau cuvântul. Thank you very much, uh, Chairman. First... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o oferiți în această o, după amiază. Foarte rar au ocazia apicultorii să ia cuvântul în Parlamentul European și uh, Sper că după după amiaza aceasta veți primi informații care vor fi utile pentru noi toți. Am să vorbesc în limba mea maternă și vă mulțumesc încă o dată pentru această ocazie. Annyit szeretnék mondani, hogy ezt a... După această cuvinte de mulțumire, aș dori să trec la prezentarea mea, pe care am structurat-o în felul următor. În primul rând, o să vă prezint perspectiva apicultorilor uh, profesioniști asupra întregului subiect al apiculturii în Europa. Un apicultor de profesie este unul care uh, deține mai mult de 150 de colonii, însă permiteți-mi să nu mă refer la problemele uh, cotidiane care se care țin de diferiții paraziți, de schimbările uh, climatice, de agricultura intensivă care recurge la, foarte mult la, la pesticide, ci aș dori să mă concentrez asupra unei probleme specifice care, din punctul nostru de, de vedere, re, uh, exercită presiuni foarte mari asupra apiculturii și asupra evoluției acestui sector în Uniunea Europeană. Am pregătit o prezentare cu câteva imagini pe care puteți să le urmăriți dacă vă interesează acest lucru. Aș dori să spun de la bun început că 510 milioane de cetățeni europeni sunt deosebit de interesați de sectorul apicol, deci este în interesul nostru al tuturor să avem un sector apicol, uh, apicol puternic. Putem să ne întrebăm de ce. Cred că toți membrii Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European știu cât de diverse sunt beneficiile aduse de, de apicultură. Știm cu toții că albinele polenizează plantele, Știm cât de mare este impactul polenizării pentru legume, pentru pomii fructiferi și așa mai departe. Și este evident că albinele au un rol important în perpetuarea plantelor. Și trebuie să ne punem întrebarea fundamentală. Cum putem să consolidăm și mai mult uh, apicultura? Noi considerăm că cel mai simplu ar fi în Uniunea Europeană dacă apicultorii ar reuși să obțină un uh, venit suficient. un venit care să permită apicultorilor să trăiască în, uh, în bunăstare, să ducă o viață decentă. Și apoi trebuie să ne uh, întrebăm cum este posibil ca cei 510 de milioane de cetățeni europeni uh, să beneficieze de uh, o miere la prețuri decente. Acest lucru ar fi posibil dacă toți cetățenii europeni ar reuși să, dacă ar achiziționa produse de miere din Uniunea Europeană uh, propolis, lăptișor de matcă, miere și așa mai departe, produse despre care știm că uh, au un impact pozitiv asupra sănătății a oamenilor. Deci dacă produsele din Uniunea Europeană ar fi mai mult achiziționate, acest lucru ar îmbunătăți atât sănătatea cetățenilor europeni, cât și um, veniturile care ar fi obținute de apicultorii europeni. Și astfel s-a creat un sector care să fie autonom, însă acest lucru nu se întâmplă în acest moment. Doar jumătate din cererea, din cererea de miere și de produse apicole din Uniunea Europeană provine din Uniunea, uh, din Uniunea Europeană. Există un însă important. Nu, de ce, nu există suficientă piețe de desfacere pentru pentru mierea europeană. De ce nu există această cerere? Ei bine, răspunsul este unul foarte simplu. Trebuie să îl uh, căutăm în statele unde se produce mai multă miere decât se consumă. Belgia și Germania nu se regăsesc în uh, rândul acestor țări, însă Ungaria, România, Spania, Bulgaria, Croația uh, și alte câteva țări ar spune că mierea produsă de ele nu își găsește o piață de, de, de desfacere dintr-un, dintr-un motiv uh, simplu. Nu există o piață specială pentru uh, piața europeană. Și trebuie să știm că pe piața uh, cu ridicata există o cantitate există o cantitate egală de miere europeană în comparație cu uh, mierea din uh, state terțe. Deci nu există niciun fel de diferență între uh, mierea, cantitatea de miere din Europa și cea din exterior. Și cum este posibil să există această paritate între mierea europeană și cea din exterior? Ei bine, Explicația este legată de faptul că un consumator nu poate să facă diferența între cele două tipuri de miere. Cum de am ajuns în această situație în care consumatorii nu mai pot deosebi între mierea locală și mierea din state terțe? Ei bine, nu este etichetată ori, uh, originea uh, mierii pentru consumatori. 65% din uh, mierea produsă obținută în Uniunea Europeană ajunge direct la consumatori și 35% ajunge pe uh, piața liberă. Și considerăm că sectorul apicol european s-ar afla într-o situație mai bună dacă acest, pro- acest procent de 35% comercializat pe piața cu ridicata ar crește. Care sunt obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit? Ce am putea să facem la nivelul Uniunii Europene în, pentru a favoriza apicultorii? Este evident că dacă s-ar consuma mai multă miere în Uniunea Europeană, riscurile legate de sănătate ar uh, scădea și consider că am avea nevoie de reguli. Uh, există reguli, uh, există reguli de trasabilitate pentru mierea europeană, însă prea puțină pentru mierea din, din exterior și dacă nu vom sprijini mai mult sectorul apicol, vom ajunge în situația care um, există în Statele Unite ale Americii, unde uh, apicultorii um, unde se discută despre noi metode de, de, de polenizare. Um, numărul uh, coloniilor de de albină din Statele Unite ale Americii a dispărut, a fost distrus aproape în, în totalitate. Politicienii au trecut la măsuri, însă foarte târziu și s-a ajuns la importarea unor adevărat uh, importarea unor colonii de albina și se la, chiar la măsuri financiare dedicate uh, polenizării. Există posibilități uh, legislative, de exemplu modificarea unor, uh, uh unor regulamente, de exemplu 110 din anul 2001 privind uh, etichetarea, deci pe borcanele de miere ar trebui să se precizeze originea mierii respective, astfel încât consumatorii să vadă exact de unde provine mierea pe care o achiziționează. Nu știu dacă se poate vedea foarte clar pe această imagine. Este vorba de o miere din Africa de Sud, unde pe etichetă se vede lista clară a țărilor de unde provine mierea respectivă. Consumatorul poate citi uh, foarte simplu, poate decide ce fel de miere va cumpăra și uh, prima țară din lista respectivă este uh, cea responsabilă pentru cantitatea majoră din mixul de miere respectivă. Este ceva care nu funcționează până acum în Uniunea Europeană. Apoi, uh, trasabilitatea. Trasabilitatea trebuie să fie uh, prevăzută și pe uh, etichetele uh, produselor de miere. Acest lucru nu a funcționat în totalitate în uh, Uniunea Europeană. Nu, nu, nu putem ști care sunt uh, uh, apicultorii externi care au uh, exportat miere în Uniunea Europeană. Eu vin din, uh, din Ungaria și dacă pe un borcan se precizează că este vorba de miere din Ungaria, atunci autoritățile uh, Uh, pot să precizeze exact care a fost apicultorul care a furnizat mierea respectivă. Însă, după cum am spus, acest lucru nu este posibil um, când vine vorba de mierea din exterior. Apoi, uh, mierea care a fost uh, filtrată printr-o anumită rășină nu trebuie să fie etichetată uh, ca atare. Dacă mierea este filtrată, uh, calitatea mierii Uh, are, de, are de, de suferit și autoritatea pentru sănătatea publică din uh, Statele Unite ale Americii, de exemplu, a cerut ca produsul respectiv să nu mai fie denumit uh, miere, pentru că nu mai respectă calitățile mierii și ar fi de dorit dacă am reușit să ajungem la același nivel de protecție ca și în, în Statele Unite ale Americii. O variantă care nu ne va costa nimic este uh, activitatea legislativă, modificarea cadrului legislativ și în uh, numele Asociației Europene a Apicultorilor aș dori să vă cer să uh, încercați să schimbați cadrul legislativ în favoarea apicultorilor. Vă urez succes din partea mea și multă sănătate. Mulțumesc! Trecem la următorul invitat, la următorul uh, expert, domnul Peter Mascavescu. Și eu aș dori să vă mulțumesc din inimă pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o. Invitația care dă ocazia să vă prezint situația sectorului apicol din uh, Germania. M-am uh, M-am gândit în primul rând la situația albinelor, a acestor insecte care polenizează a, uh, a, uh, florile și la posibilitățile care ne stau la îndemână pentru a le ajuta, pentru a ajuta albinele. Vedeți aici o situație ideală atunci când albinele Uh, se simt uh, bine, um, stupurile bâzie în uh, Germania. Importăm foarte mult. Din păcate, doar 20% din, din mierea noastră din mierea, din mierea din Germania este produsă în Germania, 80%, 80% este importat, deci uh, consumul este unul foarte mare în uh, Germania. Nu știu dacă puteți să citiți această imagine. Äh, Însă, Aici am listat cei 110.000 de apicultori care fac parte din Asociația Apicultorilor Germani și aș dori să vă spun că, din păcate, în, acea, în această iarnă am, uh, am avut pierderi de 20%. În orașe ca Berlin și Hamburg s-au înregistrat chiar 30% de pierderi. Acolo există cam șapte colonii pe uh, metru pe metru pătrat Uh, spre deosebire de situația normală de 20 de colonii pe metru pătrat. În uh, urmă cu 20 de ani, în Germania exista mai mult de 1,5 milioane de colonii și sectorul apicol este înregistrează o, o creștere de 5% în fiecare an Însă numărul coloniilor de, de albine este în reducere, adică apicultorii au tot mai puține uh, colonii de, uh, de albine. Apicultorii profesioniști se consideră că ar trebui să dețină 100 de, de colonii. Noi, uh, sau cel puțin este criteriul respectat pentru a face parte din asociația noastră. În uh, Germania se dorește o apicultură cât mai răspândită din punct de vedere al uh, suprafeței acoperite, din punct de vedere uh, geografic și în, ba- în Bavaria, în landul Bavaria, se, înregist- se înregistrează cel mai mare număr de colonii de albine. De ce se reduce numărul albinelor? Cauzele țin de paraziți, maroa milve, cred că este cel mai cunoscut, un uh, parazit care a fost importat din Asia în urmă de 35 de ani. Există apoi și impactul adus de produsele de uz uh, fitosanitar și aici, aici există și efectul de cocktail. Într-un eșantion, de exemplu, am uh, văzut că există resturi de la 15 asemenea produse de uz fitosanitar și dacă aceste produse, mm, deci în momentul în care acestea sunt folosite prea mult, um, aceste substanțe pot fi uh, observate și în uh, transpirația, în, în transpirația din uh, plante. Apoi, există și pur și simplu fără de legi, pe lângă efectele aduse de catastrofele naturale, de exemplu. Cred că am mers prea repede înainte. Impactul asupra mediului înconjurător. Dacă îmi permiteți aici să vă dau mai multe detalii. În primul rând, este vorba de impactul agriculturii intensivă. Acum, tocmai au uh, înflorit ultimele terenuri cu rapiță Însă, rapița a înflorit doar acolo unde nu a fost prea frig. În Germania uh, există, uh, există zone unde albinele au trebuit să fie uh, hrănite pentru că, de exemplu, pomii fructiferi, florile pomilor fructiferi au înghețat, nu știu dacă de Paște, nu ați văzut uh, imaginile cu problemele înregistrate din acest punct de vedere. Uh, Uh, în uh, zona mea de origine, pe, în uh, Würzburg. De curând rapița a încetat să mai înflorească. Eu am reușit să am o recoltă foarte bună, însă Uh, și eu, eu sunt mulțumit, însă nu toți colegii mei sunt în uh, această situație. În rest, după primăvară, uh, albinele, insectele care polenizează, găsesc găsesc uh, o natură curată, fără flori. A existat în anii, în anii 50 un fenomen legat de concentrarea a uh, parcelelor care a dus la înlăturarea multor uh, copaci, de exemplu, s-au creat mari parcele agricole foarte utile pentru agricultură, Însă acest lucru a însemnat dispariția unor, uh, unor colonii importante de, uh, de albine. Plus activitatea extinderii uh, orașelor a contribuit la această problemă. Nu prea mai există suprafețe necultivate, ceea ce face ca, până la urmă, albinele să se poată hrăni mai bine în orașe, plecând de la uh, Uh, copacii care se află pe aleile din orașe sau copacii din cimitire și așa mai departe, însă chiar și în, în unele orașe s-a ajuns la o suprapopulare. Există anumite orașe, cum ar fi Berlin, Hamburg, Nuremberg, unde în lunile de vară albinele intră în uh, brutării ceea ce făceau înainte doar uh, viespi și se hrănesc cu zahăr. Deci este evident că avem nevoie de o altă, un alt tip de agricultură care să permită uh, existența uh, plantelor, burienilor care au um, dispărut. Fâșiile despre care se discută în contextul măsurilor de ecologizare um, au fost uh, a fost cultivată, însă doar cu un uh, potențial de 20%. Anumite obstacole i-au uh, oprit pe agricultori, și anume sancțiuni dacă uh, suprafața este depășită. Deci dacă în, în loc de 10 metri s-au făcut 10,5 metri sau 12 metri, agricultorul este sancționat puternic, ceea ce îl descurajează să uh, mai uh, păstreze asemenea fâșii. Și apoi, mm, uh, jurisprudența ne arată că dacă o asemenea fâșie este păstrată timp de 5 ani, își pierde statutul de suprafață uh, agricolă, ceea ce a uh, determinat pe agricultori să le folosească în alt sens. Deci, Agricultura uh, intensivă duce la dispariția florilor, silozarea. Uh, um, nu, nu ar fi uh, nu ar fi necesar în cadrul uh, uh paielor și baloților uh, de paie. Se, uh, se ajunge la un seceriș de două, trei ori pe an, care din nou nu permite uh, Uh, creșterea florilor, doar a uh, ierbii, biodiversitatea este în uh, reducere, nu mai există lucernă, nu mai există trifoi, nu mai există sparceta și așa mai departe și sunt lucruri care ar trebui să fie îmbunătățite după anul 2020 și aș dori să vă întreb într-un fel retoric, oare rapița este ultima floare? Și vedeți aici o imagine din uh, uh Germania, unde există 1,2 milioane de hectare cultivate cu rapiță. Un vis, însă, în același timp în care uh, înfloresc și uh, pomii fructiferi, în uh, livezi și în, uh, gră, în grădini, oamenii se întreabă unde sunt uh, albinele, pentru că acestea Uh, există o supracerere în, uh, în primăvară și albinele se, conce- se, se concentrează doar pe câmpurile de rapiță, deci ar trebui să uh, găsim un echilibru mai bun împărțit pe întreg parcursul anului. Apoi, în ceea ce privește um, livezile, livezi, livezile mixte cu mai multe tipuri de, uh, de pomi, uh, din păcate, aceste tipuri de livezi nu sunt preferate pentru că nu duc, nu garantează un venit uh, prea mare, ceea ce duce la, din nou la dispariția florilor, dis, uh, dispariția bulenilor, pentru că uh, livezile respective uh, dispar. Și va, vedeți aici Uh, spațiul între șirurile de, de pomi, unde se simte foarte bine păpăd, uh, păpădiile, care înseamnă pentru albine vești foarte bune uh, primăvara, pomii fructiferi și asemenea pășuni uh, presărate de păpădii, cum există foarte multe și în uh, Germania, sunt o bucurie pentru apicultori, sunt o bucurie și pentru vaci, însă, din păcate, această plantă este considerată a fi o buriană, chiar dacă ea este foarte uh, hrănitoare și pentru, și pentru vaci. Albăstreaua și neghina erau foarte prezente în trecut, din păcate au cam dispărut și uh, mai ales când vine vorba de albăstrea, aceasta a avut foarte mult de suferit datorită folosirii glifosatului, o substanță care apoi se regăsește și în miere. Și acum, dacă ne punem întrebarea, cum am putea să le ajutăm pe, să le ajutăm pe albine, să creăm uh, suprafețe cât mai mari uh, înflorite, să găsim plante alternative, nu știu, cred că am trecut din nou prea rapid cu imaginile. Da. Deci, să creăm cât mai multe suprafețe înflorite, să găsim uh, uh, plante alternative pentru biomasă, atunci unde până acum se folosește mai mult uh, porum, uh, porumbul și toate aceste măsuri ar trebui să fie ținute cont și în, uh, în rândul măsurilor de ecologizare. Uh, și apoi un soi de in uh, care ar putea să, care, uh, care înflorește în luna mai și macul ar, trebui, ar, ar putea să fie mai mult prezent în câmpurile de, de cereale. Apoi, o, o sprijinire uh, directă, nebirocratică a, a, a apicultorilor. Și mai vedeți aici o imagine, așa ar putea sau așa ar trebui să arate o, o grădină Uh, aceasta este grădina, uh, grădina mea și vedeți uh, diferitele specii de, de, de flori uh, de care se bucură nu doar albinele, dar și fluturii și așa mai departe. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc pentru atenție și aici vedeți uh, un uh, rezumat al punctelor pe care vi le-am prezentat și sper ca prin noua politică agricolă comună de după 2020 să ținem mai bine seama de necesitățile albinelor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, președintului grupului de lucru de la Copa Cogeca. Vă luau cuvântul acum pentru a închide prima parte a acestei audieri. Domnule, aveți cuvânt. Mulțumesc pentru invitația de astăzi. O să încerc să <clears throat> fac un bilanț rapid al apiculturii în Europa. O să mă concentrez pe subiectele de care ne ocupam la Copa Cogeca în special, <clears throat> evident. O hartă mare cu situația apiculturii. Culoarea țării, cu cât e mai închisă, cu atât e mai apicolă țara, între ghilimele. Vedem că nordul e foarte puțin populat cu albine, cu cât mergem mai în estul, sud-estul Europei, cu atât apicultura devine mai importantă în statele membre. Vedeți productivitatea care diferă mult de la o țară la alta. O caracteristică a apiculturii noastre este că sunt foarte mulți uh, apicultori, peste 500 de mii, dar nu avem decât 5% profesioniști. În special e vorba de apicultori amatori, uh, indiferent de statul meu. O altă caracteristică foarte importantă Peter Groza a vorbit mult despre piață. <clears throat> Aici aveți un grafic care vă prezintă situația în Europa. Nu se vede prea bine. Suntem al doilea mare producător de miere după China, care e cu multe înaintea noastră. Ce e foarte interesant în Europa, ales partea care e deasupra primei bare, importul de miere. Vedem că importul e foarte mare. Cu SUA suntem primul sau al doilea importator mondial de miere. Producem foarte mult, dar nu suficient. O mare parte a producției uh, vine din China. Aici vedem producția în funcție de diverse state membre, cu Spania, România <clears throat> în uh, linia întâi a producătorilor, dar apoi și Germania, care importă foarte mult uh, marele operator în materie de miere pe piață este Germania. Asta nu-i privește direct pe apicultori, ci <clears throat> industrii care fac import de miere și produse apicole. Ce constatăm că aceste importuri provin în special din afara Europei. Importul intra-european e foarte redus, o specificitate Domnul Tarabele e prezent pentru Belgia, o țară aparte. Se produce foarte puțin, dar se importă enorm de mult și se exportă enorm de mult. Marea problemă pe piață, mierea care pleacă din Belgia ca să fie reexportată, e miere europeană sau chinezească cu eticheta europeană? E o întrebare care se pune în prezent. Acest stil de trafic, când e un mare tranzit pe piața europeană, devine greu de gestionat, chiar și în ce privește statisticile europene, ceva care devine de negestionat. Un alt grafic care îmi place foarte mult, situația evoluat între timp, evoluția importului de miere din China. Se vorbește, plecăm de la zero și ajungem la o cantitate foarte mare din China. De ce din China? Mierea chineză e cea mai ieftină de pe piață. De un an încoace Ucraina a înlocuit China pentru că aduc uh, tipuri de miere și mai ieftină pe piață. Deci importatorii s-au reorientat spre Ucraina. Oarecum se schimbă, fluctuează foarte rapid, dar e sigur că chinezii au o pondere foarte mare pe piață. Dar se pun semne de întrebare. Chiar e miere? N-a fost ultrafiltrată pentru că utilizarea de rășini care spun că o să dispară cu totul originea mierii? sunt gestionate de chinezi. Știm de asemenea că recolta de miere, care de fapt nici nu miere, care recoltează foarte rapid albinele, <clears throat> stochează mierea și iar recoltează imediat. Deci nu aștept uh, maturizarea mierii. Există specificități legate de practicile lor apicole. Putem crede ce dorim, dar trebuie să răspundă criteriilor din directiva de resort situație destul de neclară pe piață. Am cerut comisiei niște detalii. Comisia ne-a ascultat cu abilitate și au realizat un studiu ca să vadă cam care e situația cu mierea contrafăcută, adulterată. Există diverse șantioane, nu știu, nu se vede nimic pe ecran, spune vorbitorul. Ce? E bine de știut că situația revelată în statele membre nu e foarte favorabilă. Se vede deja o întreagă serie de malversațiuni. 6% de miere la care s-a adăugat zahăr, o întreagă serie de procentaje cu <clears throat> proastă etichetare începește originea botanică sau geografică. Mierea aceasta a fost reanalizată de Joint Research Center și aici avem o situație și mai alarmantă. Toată mierea asta care a trecut de controlul din statele membre și pentru tot ce trece JRC, scoate în evidență 14% din miere pozitivă în ce privește o adulterare. 6 și cu 14% e 20% și vedeți ce situație avem produse. Știm că miere în top 10 cu produsele adulterate. Când ne uităm la publicații americane, suntem cu al treilea produs uh, care nu mai autentic pe plan mierea, între ghilimele, naturală, care reflectă mediul, aici de fapt e un produs cu totul uh, contrafăcut și care pune probleme enorme. Un întreg plan de muncă care va trebui realizat pentru a încerca să corectăm situația. Vedem această situație și în statele membre și uh, în ce privește mierea de import. Nu vreau să arunc cu piatra într-o direcție sau alta, pentru că ar trebui în toate direcțiile. Trebuie să aplicăm diverse lucruri. Eu am vorbit despre miere, dar nu e vorba doar despre asta. E Există probleme și cu ceara. Au fost colonii în anii trecuți care nu mai funcționau. De ce? Pentru că ceara e o piață care se dezvoltă foarte mult și am avut tot felul de ceară pe piața internațională, ceară din China, care probleme enorme. Le dăm ceară, dar albinele nu mai construiesc și pierd. E o nouă cauză de dispariție, ca și că nu erau suficiente sunt probleme de rentabilitate. <clears throat> Suntem în concurență cu mierea de import extrem de ieftină, probleme cu depopularea, probleme cu ceara, multe dureri de cap pentru apicultori. În fine, pe plan economic, la Copa Cogec avem o reflexie în legătură cu ce ar fi util în Europa, dar și pe plan internațional să se îmbunătățească cunoștințele cu privire la capacitățile de producție ale apicultorilor. Nu pentru că sunt mici, ar fi proști, pentru că avem, din potrivă, apicultori foarte buni, eh, cu cunoștințe tehnice care depășesc cu mult ce aveau acum 50 de ani. Nu mai e nimic. Apicultura de astăzi e ceva foarte dificil. E nevoie de experți, pentru că se dis- o să dispare. Toate aceste probleme duc la dispariția albinelor, dar și a multor apicultori și pe plan profesional nu doar că trebuie să știm să păstrăm albinele, dar să trăiești și pe plan economic. Deci problema pentru profesioniști, cum a subliniat și Peter, e o problemă cheie. Dacă vrem să menținem apicultura care să permită o polenizare și alte asemenea aspecte, trebuie ca toți apicultorii să rămână să urmărim mai bine situația de pe piață. În programul de sprijin pentru apicultori e o nouă dimensiune care permite să facem acest lucru. Dar marea problemă este că pachetul financiar nu a crescut, nu e ușor, să adaugă rubrici, dar se încearcă cu același buget. Ce ar fi extrem de util ar fi să stabilească o trasabilitate a produselor. Cât timp nu avem trasabilitate, ne cam pierdem vremea. E o cerință esențială pentru a găsi o soluție la toate acestea. Un alt aspect, evident, trebuie să identificăm frauda. De ce s-a ajuns la o asemenea situație? Mierea e produsul cel mai stabil pe plan alimentar. Nu există control. Nefiind control, se fraudează. Dacă s-ar fi aplicat controlele în materie de fraudă mai înainte, nu s-ar fi ajuns la o asemenea degradare a situației. Deci statele membre trebuie să depună mai multă energie în cercetările în acest domeniu. Un alt lucru imitor, v-am vorbit despre ceară, putem vorbi de polen, de lăptișorul de matcă. <clears throat> La lăptișorul de matcă e și mai uh, fraudat decât mierea. Nu știm care este procentul real de lăptișor de matcă în ce se vinde sub această denumire. Nu avem, de fapt, o definiție. Produsele nu sunt definite. S-a cerut Parlamentului acum mai multe luni să ne dea definiții care să ne permită să uh, știm, să putem spune, nu e ceară sau nu e lăptișor de mască sau nu e polen. Fără asta deschidem uh, poarta pentru orice fel de fraudă. Nu mai putem face nimic. O simplă definiție. Dacă există definiții, trebuie doar aprobate. Nu trebuie să fie atât de complicat, dar e ceva esențial. Polenizarea foarte rapid. Iată harta cu polenizarea. Sunt zone foarte intense unde e nevoie de foarte multă polenizare, alte zone mai puțin intense, pe plan global, 10% din valoarea agricolă a produselor, deci e ceva enorm. A, aici declinul albinelor, pierdere de 10% în Belgia, 25% în Valonia, mult prea mult și toate zonele acestea, roz, roșii, zona de risc și mai bine de jumătate din Europa în această situație. Imaginați-vă ce am putea discuta aici pesticidele. Domnul Vasca a vorbit despre acest lucru. Mai avem și pierderea de biodiversitate, evident. Toată lumea vede bine. Și acum și problemele legate de climă, cu un impact tot mai mare asupra albinelor și ne neglijabile, foarte important. O altă amenințare pentru viitor, uh, speciile invazive, avem progresia cu situația în prezent, e prezentă în Flandra, în Belgia, vedem harta din dreapta, zona potențială pentru acest parazit care Vespa velutina, care va progresa în continuare. Are mijloacele și e ceva foarte dificil. Un alt parazit, etina tumida, gândacul stupului, SUA, au cucerit SUA acum ce putem pentru a ține sub control. E o întreagă problemă și strategie de elaborat DG Sante și Comisia, care sunt instrumentele în Belgia, programul apicol esențial, e un instrument fundamental pentru apicultori. Singura problemă este că pachetul financiar nu e deloc mare, asta e o problemă. Toate celelalte instrumente din al doilea pilon al agriculturii partea de înverzire, în ce privește pesticidele, DG Sante a făcut destul de multe, sunt diverse dosare blocate în statele membre. <clears throat> Noul test al albinilor cu diverse probleme pe plan veterinar s-a introdus un laborator de referință, inițiativă foarte bună, dar EFSA care lucrează la un program Legat de albine, pe plan de mediu, diverse acțiuni care se pot întreprinde și DG Cercetare a pus în aplicare diverse credite. Cred că mi-am uh, depășit timpul și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și contez foarte mult pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Witam Państwa jeszcze raz. Mulțumesc. Iată, cred că am aflat sau ne-am amintit multe lucruri importante. Doamna Lulin, dacă ar fi fost uh, aici, ar fi fost sigur prima care ar fi intervenit, având în vedere că avea deja reputația că a apăra, apăra foarte mult uh, albinele și a avut multe inițiative în acest sens. Mai mulți uh, eurodeputați uh, și-au manifestat interesul să ia cuvântul. Cred că o să le las cam un minut și 30 de secunde fiecăruia. Dom Domnul Ferran, în primul rând. Da, dragi colegi, este foarte bine că vorbim de acest subiect uh, esențial pentru supraviețuirea albinelor în Uniunea Europeană. Le mulțumesc uh, vorbitorilor, Eu am o viziune un pic în marja ce a spus dumneavoastră, sprijin multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat, dar cred că problema mierii este înainte de toate o chestiune politică, nu e una strict agricolă sau de sănătate sau de vămi sau de etichetare, este întâi de toate o problemă politică și trebuie să o examinăm cu atenție. E adevărat că există probleme legate de importuri, mai ales uh, cele din China. Și este evident că acum trebuie să fim um, adepții patriotismului economic pentru a apăra această filieră, pentru că eu consider că avem o miere de o calitate superioară, mai ales în Franța, și că, într-adevăr, la partea de etichetare trebuie să ne luptăm, pentru că e o chestiune esențială și, din păcate, așa cum se întâmplă și cu carnea și cu legumele sau fructele, etichetarea nu se face cum trebuie, nu știm de unde vin produsele. Cât despre apicultori, există un declin cu 40% al numărului acestora în ultimii ani în Franța și cred că există o legătură foarte puternică între agricultură și apicultură. Pentru că acolo unde agricultura este în scădere și apicultura la fel pentru că apicultorii sunt uh, agricultorii care lucrează fără să folosească pământul și astăzi nu putem um, să examinăm um, subiectul acestora fără să ținem cont de probleme cu care se confruntă aceștia. Domnul Andriu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc uh, vorbitorilor. A fost uh, o serie de prezentări foarte interesante și care nu face decât să ne confirme faptul că trebuie să ne consolidăm lucrările în acest sens. Cred că factorii esențiali în domeniul apicol au fost bine identificați, um, probleme cum ar fi agricultura um, intensivă, pesticidele, um, de asemenea, hărțile au fost și ele foarte ilustrative și menționarea speciilor invazive, la fel și schimbările climatice. Cum sunt uh, două grupuri de experți, trebuie să facem cumva o diferențiere. Primului grup de intervenție aș vrea să le adresez o întrebare cu privire la biodiversitate. Cum putem să reacționăm la problema aceasta? Mai ales pe partea de legislație. Păi avem Natura 2000 și trebuie să fim foarte atenți cu subiectul acesta și apoi mai sunt câteva întrebări foarte importante, inclusiv mâine, pentru că avem un vot uh, privind actul delegat al Comisiei care ne este propus, care se referă la zonele de interes uh, ecologic și acolo folosirea pesticidelor în aceste zone. Aș vrea să îl întreb pe domnul uh, Bruno, care este expert, Copa Cogeca s-a opus acestui act delegat al Comisiei care ne este propus. se propune, de fapt, să nu se folosească niște pesticide în aceste zone de interes economic, ecologic. Și vreau să vă întreb dacă există legături și atunci de ce uh, Copacogega până la urmă a avut un, uh, o poziție opusă acestui act delegat. Și, în sfârșit, o chestiune specifică, pentru că, așa cum a spus domnule președinte, avem puțin timp, vorbim despre profesionalizarea acestui sector. 5% din um, sector este format din profesioniști și cred că este o chestiune la care trebuie să ne gândim și în următoarea PAC, dar și în alte discuții. E un subiect important care trebuie să soluționeze multe chestiuni. Domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că intervenienților. A fost foarte interesant. În Franța, țara mea, producția de mele a început să crească din nou, însă mortalitatea albinelor este anormală și este principalul factor al uh, scăderii producției. Acest lucru obligă agricultorii să crească um, uh, măci și um, roiuri pentru a relansa producția. Știți că mortalitatea reprezintă o problemă gravă pentru albine este principala cauză a scăderii producției și din cauza aceasta s-au dublat um, importurile, 70% din țările din Est. De fapt, um, astăzi se favorizează importul de miere din uh, America de Sud, mai ales uh, prin acordul cu Chile, ceea ce îngrijorează agricultorii locali. Să nu mai vorbim de problema aceasta cu mierea din China, care, după cum spunea și dumneavoastră, nu este cu adevărat miele. Și atunci, cum putem să venim în întâmpinarea problemelor acestor agricultori, apicultori? Aceștia se plâng de asemenea și de întârzieri cu plata. Nu e vorba doar de apicultori, ci agricultorii în general se plâng de întârzierea plăților. Deci ce am putea să facem pentru a îmbunătăți această situație? Vă mulțumesc. Pani poseł Neuchel. Doamna Nolcel. Vă mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc uh, celor trei invitați pentru prezentările lor foarte interesante în ceea ce, în ceea ce privește subiectul etichetării. Și în cazul laptelui este important să știm de unde provine laptele uh, respectiv. Se pare că nu am reușit să facem această etichetare pentru lapte și nu reușim să o facem și, pentru, și în cazul mierii. Eu nu înțeleg uh, de ce, pentru că o majoritate parlamentară și-ar dori să avem o asemenea etichetare cu precizarea uh, originii acestor produse. Deci, din acest punct de vedere, suntem alături de, dumne- de dumneavoastră. O să mă refer la ce a spus domnul uh, Masche, care a spus că uh, albinele găsesc mai multă hrană în orașe decât uh, pe câmpuri. Cred că este o afirmație catastrofică pe care, la care trebuie să ne gândim. Uh, Uh, deci, albinele găsesc mai multă hrană în uh, orașe decât uh, pe, pe câmp, în afara orașului. Cred că este o declarație care descrie falimentul existent pe câmpurile agricole care au fost curățate de totul. Poate uneori mai arată, mai au culoarea uh, Uh, verde sau mai există flori galbene, însă nu mai există niciun fel de bio, biodiversitate pe câmpurile respective. Și um, natura de pe câmpuri se, um, se pare că urmărește și ea legile comerciale, din păcate, și nu este vorba de 5%, 6%, ci trebuie să găsim uh, conceptele care să ne permită ca agricultura să poată conviețui cu apicultura. Vă mulțumesc din nou pentru prezentările dumneavoastră. Domnul Șani. Domnul Șani. Mulțumesc. Vreau să fiu de acord cu doamna Noihal. Dacă ne-am confruntat cu o situație asemănătoare în alte sectoare, sectorul cărnii, de exemplu, atunci întreaga populație europeană ar fi afectată. Ne trebuie aici un sistem asemănător cu cel din alte sectoare alimentare, mai ales când e vorba de alimente procesate. Pentru că se, se spune că un produs e miere, dar de fapt nu e deloc așa. Consumatorii trebuie să știe, dar până la urmă la supermarket, în magazine, găsesc produse care nu sunt deloc uh, miere. E un lucru de neacceptat. Și cred că ne trebuie un control mai strict asupra originii. Cred că este una dintre uh, sarcinile care revin Parlamentului European, asta pe de o parte, și pe de altă parte importurile. Al... Apicultura este foarte îndepărtată de o chestiune de piață, e și o problemă de biodiversitate lucrăm cumva în logica aceasta capitalismului, cerere, ofertă și așa mai departe. Dar importurile acestea de miere chiar subminează potențialul viitor al agriculturii europene. Nu e vorba de o situație normală, business as usual, ci e vorba de o chestiune care ține de esența mentalității noastre europene și trebuie să facem mult mai mult în viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Da, ați menționat uh, uh, faptul că putem să facem o comparație între miere și alte um, produse, carne, lapte. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil și eram bolnav, am dădea lapte cu miere. Domnul Necov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc oratorilor noștri care ne-au prezentat uh, cum se prezintă situația. Eu sunt uh, raportor uh, în dosare care țin de miere o mare parte dintre culturi au nevoie de poline... de polinizare. Mi se pare că sectorul se confruntă cu niște eforturi foarte mari și cred că polenizarea ar trebui să fie finanțată, susținută se cheltuiesc în Statele Unite 2 miliarde de dolari pentru acest uh, domeniu, pe când în Uniunea Europeană, uh, în Uniunea Europeană nu se uh, acordă bani. Să nu uităm că sunt multe produse care sunt folosite ca și îngrășăminte uh, pentru culturile de porum, de exemplu, dar sunt uh, nocive pentru albine. Deci, în următoarea reformă, trebuie să ținem cont de aceste aspecte, să se folosească produse care să nu fie nocive pentru um, albine. Importăm multe produse din Ucraina, din China și din alte state, însă importurile de miere sunt oarecum mm, marginale, nu îi acordăm prea mult atenție. Cred că ar trebui să avem niște cote la importuri, mai ales din Ucraina, și să fim atenți la ce spuneau și colegii din Germania. În Bulgaria avem miere chinezească, uh, dar adăugăm uh, un pic de miere uh, bulgărească și piața este după aceea vândută pe piața europeană, dar ajunge în Germania să spunem, în Germania o să spună că mierea bulgărească este de proastă calitate, dar nu este adevărat, e vorba de produse amestecate. Deci, la următoarea reformă a PAC trebuie să ținem cont de toate aceste chestiuni. Știu că sunteți raportor în, în um, acest dosar și că sunteți uh, chiar expert de, în uh, acest domeniu, însă să știți că timpul de vorbire se, se aplică tuturor. Domnul Hoșin. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesate. Cred că cu toții ne dorim o mai bună etichetare a a importurilor, nu are rost să discutăm despre o interdicție a importurilor. Împreună cu domnul Mască ne-am uh, adresat comisia în legătură cu această problemă reprezentată de ceară și ne-am dorit o, un răspuns din partea comisiei, însă problema principală este legată de albină. Și mai multe studii ne spun că nu doar populația de albine are de suferit, ci insectele în, în general um, au o problemă. 70% din populația de insecte s-ar pute, uh, se pare că este uh, în reducere. Și domnule uh, Fasca a spus că în mierea normală găsiți uh, restul de la 15 pesticide. Și Cred că aceasta ar fi una din principalele provocări de a, de a uh, scădea impactul acestor uh, pesticide. În ceea ce privește neocotinaidele, Comisia ne-a spus că și-ar dori să, uh, să ne ajute, însă derogările sunt uh, prevăzute, sunt prea, există prea multe derogări de la norma deja uh, impusă. Deci aș dori să, să vă întreb, nu considerați că avem nevoie de o adevărată interdicție a acestor substanțe? Și apoi, uh, glifosatul. În legătură cu glifosat, deseori se amintește doar faptul că ar duce la apariția uh, cancerului. Însă, glifozatul are și un impact asupra florilor, asupra faptului că nu există, nu mai apar și uh, nu se mai pot dezvolta flori uh, care să fie uh, bune și pentru albina. Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc președintelui Comisiei noastre și coordonatorilor care au decis să organizeze această audiere. Put- puteți să mă credeți, foarte mulți reprezentanți din uh, sectorul apicol sunt, uh, sunt prezenți și prezența din această după masă din sală ne demonstrează cât de importantă este uh, această temă. Aș dori de asemenea să mulțumesc coordonatorilor pentru că au decis să fie redactat și un uh, raport care cumva este introdus prin această audiere. Aș dori, prim, aș dori să mulțumesc și invitațiilor noștri pentru prezentările lor deosebit de interesante, prin care s-au adresat și legiuitorilor, au adresat anumite întrebări legiuitorilor. Și aș dori eu să vă întreb care ar fi cea mai importantă modificare uh, legislativă pe care vă doriți. Domnul Agniu. Thank, thank you, Chairman. I hope... Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, speram să învăț ceva în acest meu asta, dar de fapt sunt uh, mai puțin lămurit. Cei doi, Peter, au diferite vederi cu privire la reglementare. Unul vrea mai multă, unul vrea mai puțină democrație. Uh, poate vă puteți, poate puteți cădea de acord. Nu știu de ce Peter Bros voia vânzări um, angroi. Credeam că e de dorit uh, să ajungă mierea direct de la producător la consumator, fără distribuitor sau oameni care să mijlocească în uh, tranzacție. Poate ne spuneți de ce. Apoi, uh, Peter Musk ne-a spus că o parte din albime au murit în Germania în iarnă, bănuiesc că pentru că era foarte frig. Dar eu vă pot spune că noi tot discutăm aici despre schimbările climatice, adică încălzirea globală, deci se pare că avem o problemă aici. Apoi produsele de protejare a plantelor, ne spunea domnul uh, Masche că sunt o problemă. Și atunci de ce să nu folosim mai multe produse modificate uh, genetic ca să folosim mai puține pesticide? Apoi că e prea mult glifosat. Păi noi nu folosim glifosat în uh, recoltele din Europa. Iar tocmai aceste substanțe pe care nu o folosim. Deci cum poate tocmai aceasta să fie o problemă pentru albine? Apoi, importurile. Și aici am o nelămurire pentru că se pare că există o, o penetrare a pieței, dar vin din produsele din Uniunea Europeană, unde e foarte intensiv procesul, se folosesc uh, OMG-uri și mai vin și din China. Deci ce face Uniunea Europeană ca să-și apere producătorii? Apoi, um, diferitele tipuri de albine pe care trebuie să le avem în Europa. Cum e cu ele? Mulțumesc. Domnul Des acum. Domnul Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu mulțumirilor uh, exprimate de colegul meu maghiar. A fost o hotărâre luată în unanimitate de către coordonatori pentru a organiza această audieră pe un subiect atât de important. Și domnule Bros, ați spus că o situație mai bună a prețurilor este cea mai bună măsură de sprijinire a apicultorilor. Eu în fiecare săptămână um, consum un borcan de miere pentru care plătesc 5 euro. Mă întreb dacă această sumă este suficientă pentru apicultori. Poate ar trebui să plătim 6 euro sau puțin mai mult. Și domnule Mască a spus de asemenea că în Bavaria există cele mai multe colonii de albine ceea ce cred că poate fi explicat în mod foarte simplu. În Bavaria, agricultorii sunt, cei mai mulți agricultori sunt folosiți, sunt uh, sprijiniți din al doilea pilon al politicii agricole comune. Și în, uh, în uh, Bavaria există în continuare pășuni înflorite, um, ceea ce ține cumva și de metodele agricole folosite, de momentul în care uh, Uh, se coase fânul, de exemplu. Și apoi, ați amintit, uh, ați amintit faptul că există prea puține uh, plante care, care înfloresc și că ar trebui să existe o mai bună distribuire a acestor plante care înfloresc pe parcursul anului, astfel încât nu toate să înflorească în același timp cu rapița, de exemplu, și că ar trebui să fie sprijinite plantele care înfloresc uh, o, peri- o perioadă mai lungă de timp. Ce am mai putea să facem prin al doilea pilon al, um, al politicii agricole uh, comune? Și, de exemplu, în, uh, gospod- în exploatația mea agricolă am dorit să creăm cât mai multe um, să înflorim cât mai multe din marginile uh, parcel, parcelelor agricole. Însă uh, fiul meu a citit uh, regulamentele europene și s-a speriat de cât de complicată ar fi situația și până la urmă am renunțat la, acest, la această măsură. Doamna Müller. Vă mulțumesc, domnule președinte, și pentru că avem ocazia să purtăm o, o discuție atât de uh, intensivă. Domnule Masche, însă nu pot să înțeleg de ce spuneți că albinele găsesc uh, surse mai diversificate și mai mari de hrană în uh, orașe decât uh, pe câmpuri și cred că nu doar în Bavaria, dar și în Europa, prin plantele uh, proteaginoase, de exemplu, oferim o sursă de hrană albinelor care nu ar exista în lipsa cultivării acestor uh, plante. Apoi, ați uh, spus, v-ați referit și la produsele de uz fitosanitar, a căror folosire s-a redus masiv în ultimii ani. Uh, și un alt aspect deosebit de important pentru mine în legătură cu legat de agricultură, pentru că noi aici suntem la Comisia pentru Agricultură și anume să uh, punem uh, accentul mai mare pe cooperativele locale, să creăm legături mai puternice între apicultori și uh, Um, agricultori, între asociațiile de, de agricultori și, api, și apicultori, de exemplu apicultorii, să știe când se um, uh, stropesc câmpurile sau când uh, va avea loc uh, secerișul, de exemplu, și între timp există app-uri, aplicații care pot fi folosite extraordinar de ușor pe telefoane, pe smartphone-uri și care ar putea și ele să uh, ajute uh, Uh, protejarea mm, populațiilor de albine și cred că această cooperare ar fi mult mai utilă decât să spunem că uh, orice locuitor de la oraș, de exemplu, ar putea să își uh, să înceapă să se îngrijească de un stup. Doamna Petir. Prețenice, zahvaljujem svim. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi. Vreau doar să vă reamintesc că trebuie în fiecare zi să ne hrănim. De fiecare dată când mâncăm, nu ne gândim neapărat uh, la ce am mâncat dacă n-ar exista insectele, pentru că hrana noastră, în o treime din ea, se produce tocmai datorită albinelor. Dacă acestea ar dispărea, ar fi un dezastru pentru toată lumea. Din datele pe care le avem, 61% din mâncarea noastră, din hrana noastră, vine cumva de la albine. De aceea trebuie să facem eforturi pentru a le conserva și trebuie să facem și eforturi financiare în Europeană pentru a le conserva. Împreună cu alți 10 eurodeputați am solicitat anul trecut Comisiei Europene să se facă o etichetare uh, clară, obligatorie a statului de origine pentru a opri toate aceste cazuri de fraudă. Considerăm că mierea este un produs foarte bun, de bună calitate, dar uh, tocmai având în vedere uh, tot ce am auzit astăzi, uh, consumatorii sunt foarte sceptici. Bineînțeles, dacă introducem etichetarea, marcajul, atunci acest lucru ar putea să ducă la o creștere a prețului la miere. Vreau să vă întreb tocmai ce părere aveți uh, dacă acest marcaj, etichetarea ar duce neapărat la o creștere a prețului sau dacă consumatorii ar prefera să cumpere astfel de produse mar- marcate clar și pentru care se asigură trasabilitatea. Sunt anumite state menționate dumneavoastră care nu produc miere, ci o, dar o exportă cumva. Vă gândiți așadar că acest lucru este și din cauza faptului că nu există uh, această etichetare? Mulțumesc! Doamna Senra. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Galicia. Acolo producția de miere este importantă și aș dori să știu ce părere au um, vorbitorii despre um, despre uh, pesticide. E adevărat că este o problemă la fel de gravă ca și în alte zone din Europeană și vreau să știu um, ce părere au despre ce au făcut până acum administrațiile publice și care ar trebui să fie pașii de urmat în viitor. Fără microfon. Fără microfon, domnule președinte. Mulțumesc. Cred că am terminat cu lista de vorbitori. Uh, mai dau cuvântul acum Comisiei Europene, eventual să răspundă la întrebări, dacă dorește să intervine, bineînțeles. Dar dacă mai sunt și alte întrebări din sală, se pot adresa, pentru că am prevăzut asta. Mulțumesc. Domnule director, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chairman, and, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte și vreau să mulțumesc uh, și vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante. Sectorul apicol este pentru noi toți foarte important și aș dori să vă reamintesc uh, unde ne aflăm în diferitele programe pe care le desfășurăm. În acest moment avem primul uh, an din uh, programele apicole pe care le-am hotărât anul trecut și ne uităm la rezultatele după aceste prime elemente și sperăm să le punem pe hârtie. Încă un element foarte important pentru noi este faptul că am mobilizat 36 de milioane de euro în fonduri, e vorba de cofinanțare, uh, la care se adaugă și contribuția statelor membre. Deci există o serie de resurse pentru statele membre, iar statele membre au de asemenea programele lor apicole naționale. Acestea se concentrează pe câteva domenii foarte importante, vreo 4-5. În primul rând, este vorba de asistența tehnică pentru apicultori. Cam o treime dintre resursele disponibile merg către această uh, prioritate. De asemenea, se pune accentul pe combaterea um, um, bolilor și a dăunătorilor. Este una dintre problemele principale cu care se confruntă avicultorii și statele membre se concentrează mult pe acestea. De asemenea, se face mult uh, raționalizarea transumanței și transporturile stupilor dintr-o zonă în alta pentru a ne asigura că acest transport se face cât se poate de rațional. De asemenea, o parte dintre resurse merg către repopularea stupilor. Acest, uh, um, mă rog, cel puțin din studiile pe care le-am făcut noi uh, anul trecut, uh, activitățile din prezent au dus la o creștere cu 17 milioane de stupi în întreaga Uniune Europeană. Cred că e un punct de plecare bun pe care trebuie încă să mai construim. Încă un lucru pe care am vrea să-l menționăm și să-l subliniem ar fi unul dintre domeniile prioritare, calitatea și prețul uh, mierii și importul de miere. Trebuie să ne asigurăm că avem metode, standarde care să ne permită să examinăm calitatea mierii care este comercializată. Și de asemenea, e foarte clar că am dori să valorificăm mai bine produsele pe care le producem noi. E vorba de miere, dar și de Uh, ceară, propolis, lăptișor de, marcă, de matcă și așa mai departe. Toate acestea fac parte dintr-un uh, concept mai amplu și anume faptul că la final uh, pentru apicultori serviciile de polenizare trebuie să fie valorizate astfel încât să-și poată câștiga existența din asta. Cam acestea sunt aspectele importante pe care le vedem noi și cred că am făcut niște pași um, corecții în această direcție, dar cred că n-am ajuns chiar acolo unde am dorit să fim. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Văd că mai uh, avem o solicitare de intervenție. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc mult că m-ați uh, invitată astăzi aici și că a examinat această chestiune a albinelor. Este, într-adevăr, o problemă cu care ne confruntăm, una adevărată, în Uniunea Europeană, chiar de câteva decenii. Știm că Uniunea Europeană a sprijinit agricultura, care a evoluat foarte mult și acest lucru are efecte asupra albinelor. A dus la dispariția unor colonii. S-a menționat chiar dispariția uh, albinelor. E foarte bine că uh, ne aplecăm asupra acestui subiect, dar aș dori să mai examinăm și altceva. Trebuie să vedem în ce direcție trebuie să se îndrepte acum apicultura. Domnul Maske, mai devreme, spunea că acum 10 ani în Germania erau 1,5 uh, milioane de colonii de albine și acum sunt 750 de mii. Deci s au scăzut uh, uh, numărul lor la jumătate. Ce s-a întâmplat? Și apoi a doua întrebare este ce să facem de acum înainte? Cum se face că au dispărut atât de multe albine în Germania? Reprezentantul uh, Copa Cogeca a vorbit despre faptul că sunt foarte puțini apicultori profesioniști care să facă față acestor uh, provocări noi. Dar ce se întâmplă cu restul apicultorilor? Apicultori artizanali, mici, pot aceștia să își uh, câștige existența? Iată, sunt foarte multe întrebări um, care se ridică și întrebarea e ce să facem în continuare. Adesea, în discuțiile pe care le am um, cu privire la albine, de obicei uh, rezum uh, lucrurile după cum urmează. Albinele, sigur, se pot descurca fără om, dar omul poate să descurce fără albine? E mult mai complicat. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, dacă nu mai sunt alte solicitări. A, domnul Tarabela, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte o, o întrebare referitor la triacloclid, care nu a făcut uh, um, obiectul studiilor suplimentare de către EFSA. Însă autoritățile belgiene și nu numai la acestea au considerat că această substanță este cancerigenă și deja din 2002 Agenția Americană pentru Protecția Mediului a suspectat acest lucru din 2002 și este nociv pentru mai multe insecte, inclusiv albinele. Vreau să știu dacă um, Comisia vrea să facă niște studii suplimentare ca să um, facă o concluzie în acest sens. Mulțumesc. Prosimy naszych ekspertów, panelistów Acum o să dau cuvântul la experților, membrilor panelului, ca să răspundă pe scurt la întrebările puse. Câte trei minute fiecare. Senki nem akarja kezdeni, kezdem. Az... Azt încep jó. Colegul nostru din Anglia a spus că nu prea a înțeles, că era confuz în urma intervențiilor uh, noastre. Însă, într-adevăr, există uh, contradicții și în politicile de interdicție a unor substanțe din, uh, din Uniunea Europeană. Și uh, am spus că numărul uh, apicultorilor profesioniști ar trebui să crească. Trebuie să ne gândim la viitorul apiculturii. Apicultura ca o activitate de hobby nu va fi uh, suficientă pentru a garanta viitorul populației populației, populațiilor de albină trebuie să merită și din punct de vedere financiar să fii uh, apicultor. Și în, există state unde există un uh, surplus de miere, de miere, cum ar fi România, Bulgaria, Ungaria și alte state. Și în aceste state, mierea respectivă trebuie să ajungă pe piața angro. există un, uh, este un fenomen localizat în uh, Uniunea Europeană și cu toate acestea se importă în întreaga Uniune Europeană miere din Statele Unite ale Americii sau din uh, China. V-ați referit la prețul de 5 euro pentru un borcan. Uh, în uh, Europa de Est și Centrală, prețul respectiv este de 2 euro, 2 euro și jumătate, ceea ce nu permite să ai un, un trai decent, pentru că să fii apicultor profesionist presupune anumite costuri. Apoi am fost uh, întrebat care ar fi cea mai potrivită modificare legislativă de care am, av- de care am avea nevoie. Ei bine, numai numele apicultorilor aș, aș dori să vă spun că avem nevoie de o competiție, de o concurență echitabilă pe piață, care nu există în acest moment. Și apoi, există suficiente norme. Nu doresc eu să fiu cel care susțină o, o suprareglementare. Nu am foarte mult timp la dispoziție, însă ce aș dori să vă spun este că avem nevoie de, de decizii bine informate și din partea părinților, de exemplu, care doresc să-și hrănească bine copiii. Aceștia trebuie să știe dacă mierea pe care o cumpără provine sau nu din Uniunea Europeană. Puteți să mergeți în orice supermarket aici din uh, Belgia și 70% uh, din mierea pe care o veți găsi reprezintă un mix uh, din miere obținută în Uniunea Europeană și miere uh, importată în Uniunea Europeană și consumatorul uh, nu știe de unde provine mierea respectivă, însă în mod evident ea nu a, ateriz- nu a, nu a aterizat de pe lună. Domnul Mască, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Și aș dori să clarific un lucru, domnule Hoisling. Acele 15 substanțe pesticide nu sunt găsite în miere, ci în polen. Deci, în sine, mierea, uh, mulțumită lui Dumnezeu, aproape nu are niciun rezidu uh, de acest tip. Găsim boscalit, de exemplu, și tiaglobrid, care este un uh, insecticid din dintr-o categorie anume. În ceea ce privește polenul, situația este puțin diferită. Există o, o monitorizare a situației în Germania și în ultimii 10 ani am văzut că tot mai multe asemenea substanțe sunt uh, găsite. Glifozatul este folosit și în Germania, primăvara, când uh, nu prea are un rol, uh, un impact prea mare, însă este folosit și um, când se stropesc uh, anumite uh, burieni existente în anumite culturi. Noi susținem o interdicție a folosirii acestei substanțe uh, pe, pe câmpuri, ne dorim o interdicție totală a acestei substanțe pentru că ea duce la dispariția unei surse de hrană pentru uh, Uh, pentru albine. Tocmai de aceea noi am susține o interdicție totală acestei, acestei sub, uh, substanțe. Plantele proteaginoase sunt într-adevăr o alternativă pentru, pentru albine, însă nu oferă un nectar prea mult, oferă uh, puțin, uh, puțin polen. Ar, există uh, alternative, um, alternative mult mai bine. Uh, filea, de exemplu, și alte plante care din uh, a doua generație, de exemplu, nu mai au nevoie de, de substanțe de protecție a plantelor, de exemplu. Uh, nu mai are nevoie de produse de uz fitosanitar. Deci și prin plantele culti- și plantele cultivate trebuie să aducă un beneficiu economic care este motivul reducerii abrupte a numărului de albine în Germania? Ei bine, ex- explicația este una simplă. Majoritatea nu doresc să câștige. Astăzi, după cum am spus, mulți își doresc să aibă un stup, doi stupi, dacă se poate, pe balcon, pentru ca vișinul sau cireșul din apropiere să fie polenizat și în rest nu interesează, să preocupă prea puțin de albine. Nu toată lumea este în această situație, însă foarte mulți din apicultori au această atitudine. Tocmai de aceea am spus că ar fi nevoie de cel puțin 10 stupi pentru a avea o apicultură uh, responsabilă. Eu personal am 50 de stupi, 50 de colonii și um, autoritățile autoritățile uh, fiscale îmi spun că nu prea sunt interesant pentru ei pentru că nu am venituri atât de mari. 5 uh, euro pentru un uh, borcan de miere mi se pare un preț, uh, un, un, un preț foarte bun pentru că dacă vă gândiți la cât costa mierea în Germania democratică, prețul s-a dublat față de atunci. Însă este adevărat că nu un asemenea uh, preț uh, abia permite să porți un trai decent. Ar fi foarte bine dacă prețurile ar fi puțin mai mari. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. În orice caz vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră. Destul de remarcabil să atât de multe întrebări încât e absolut imposibil să fac un rezumat la tot ce s-a spus. O să încerc să răspund la întrebările adresate personal mie în legătură cu aceste probleme cu suprafețele de interes ecologic, zonele de interes ecologic de mare interes pentru polenizatori. Poziția COPA poate să vi se pară uimitoare. E o asociație agricolă cu obiectivul de a produce produse agricole și începând cu momentul în care agricultorii îndepărtează terenurile, le dați impresia că reduceți capacitatea de producție, se ajunge la un blocaj dar e ceva foarte interesant care a fost spus de cineva care a pus o întrebare. Cu bagheta magică, dacă se vede ce se face. Haideți să plecăm în uh, domeniul imaginației totale. Suntem în fața unui zid, avem uh, foarte multe lucruri în fața noastră și nu știm în ce direcție să mergem. Sunt tot felul de lucruri în societate în prezent. În agricultură, ce interesant este să ne gândim la viitor, uh, unde vrem să mergem, încotro. Albina poate să ne spună. Albina e ceva care vă spune că atunci când lucrurile merg bine, suntem în armonie și toată lumea are nevoie de armonie. Armonia vine din echilibru între suprafața ecologică, suprafața agricolă, produse, <clears throat> produse într-un mediu pozitiv și cu o calitate care să permită o bună valorificare a produselor pentru a satisface pe deplin așteptările consumatorilor și, între ghilimele, să <clears throat> eliminăm toate bolile legate de proastă alimentație. Deci cu bagheta magică este cum să creăm o lume mai bună pentru toți, în care fiecare să găsească o sursă de venit decent, cu problemele de trasabilitate, concurența piețelor. De fapt, e contrariul la ce ne dorim. Ar trebui să le putem da agricultorilor instrumentele de care au nevoie ca să producă în mod corect într-o lume mai armonioasă, mai în armonie cu mediul înconjurător. Cam asta e răspunsul. S-a mai pus o întrebare apropo de profesioniștii care pot servi de instrument de polenizare. Ce e clar pentru mine, și am spus, mici apicultori sunt la fel de importanți pentru că au o dispersiune cu stupurile pe care nu pot avea mari apicultori. Ambii sunt importanți. Profesionistul să ofere polenizare pentru suprafețe mari, pentru agricultura în zone mari, livezi, e nevoie de profesioniști, dar și amatori au un rol esențial pentru ansamblul polenizării. Vorbim de mici culturi, grădini de legume zarzavaturi și acolo e nevoie de polenizare și dau acest serviciu în gratuit și mă bucur să aud că comisia acum e gata să spună că suntem gata să finanțăm acest serviciu de polenizare, asta e fundamentală, să ajute pe apicultori să continue să existe cu respectarea de plină a polenizatorilor. Mulțumesc. Dragi colegi, nu ne mai rămâne decât să le mulțumim tuturor participanților la această audiere. Acum o să-i rugăm pe vorbitor să meargă înapoi de la prezidiu în sală și experții de la al doilea panel o să vină la tribună. Rămâneți printre noi pentru continuarea audierii. Acum o să îi auzim pe domnul Thierry Dufresne, domnul Piotr Mecinski și domnul Norman Carac. Încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugi panel. Chcę zapowiedzieć... Trecem așadar la al doilea panel. Aici e nevoie de disciplina mai mare. Ne-am cam lungit cu vorba la primul panel, deci va trebui să fim mai stricți cu timpul de intervenție la al doilea panel. Vom începe cu domnul Dufresne, fondatorul Observatorului francez de apidologie. Sunteți primul care intervine și aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Se întrerupe microfonul. Je vous remercie infiniment de cette invitation. Vous faisiez Vă mulțumesc pentru invitație. V-ați referit la doamna Luling. Din nou s-a întrerupt microfonul vorbitor. Doamna Luling a fost oarecum nașa lansării Observatorului francez de epidemiologie. Înainte de a vă prezenta un mic film, vreau să vă mulțumesc domnilor și doamnelor deputați, vicepreședinți, că sunteți atât de numeroși în acest subiect. Ne privește pe toți apicultura. E o demonstrație interesului dumneavoastră, extrem de important pentru energia în viața de zi cu zi, ca să încercăm să participăm la salvarea albinelor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 Et vous, êtes-vous prêt à vous engager à nos côtés Je, je m'excuse parce que je ne sais pas si... Scuze, spune vorbitora, nu cred că ați putut vedea subtitrarea engleză și n-a fost tradus filmul. O să vă prezint pe scurt Observatorul francez de apidologie, o asociație cu scop nelucrativ declarată de interes general și care acționează în favoarea salvării albinelor. Am creat acest observator francez, OFA, prescurtare, în jurul a patru poli principali. Primul pol e ceva unic în Europa. Am, am constituit <clears throat> un uh, grup de o mie de colonii, aproape 100 de mii de albine, care ne permite să studiem în permanență comportamentul albinelor, ca să înțelegem uh, motivele mortalității, trebuie să avem posibilitatea pe teren de a studia comportamentul lor și să facem lucrări de cercetare aplicată. În paralel cu acest prim pol am creat de asemenea un laborator și ați văzut imagini de la acest laborator, în câteva momente, un laborator de selecție care face o înregistrare a caracteristicilor genetice ale <clears throat> stupilor și deșenților, o cuantificare a rezistenței la paraziții varroa, la care vom reveni puțin mai târziu și în special care face experimente pe viabilitatea sperma, spermatozoizilor. Aș vrea să vă spun că ce descoperim în prezent e același lucru cu ce descoperim la om. Un procent foarte mare al spermatozoizilor care ajung la matca nu mai sunt viabili. E o cauză mortalității albinelor. În fine, ați văzut și acest lucru în acest mic film. E vorba de inseminare instrumentală a reginelor în acest proces de selecție. Un al treilea pol, conservatorul de la Procrol, un conservator care ne permite să conservăm pentru generațiile viitoare în forma cea mai pură, albina neagră, instalată în sudul Franței de milioane de ani. Vom reveni poate la acest subiect și la importanța <clears throat> păstrării albinelor locale. Un ultim aspect care mi se pare foarte important și o să-mi acces prezentarea pe acest punct, am creat un centru de formare profesională. Acest centru de formare dispune de o formare <clears throat> cu privire la albine, tehnici sanitare, tehnici de selecție, de creștere, de reproducere, o formare care durează șase luni uh, cu normă întreagă, în condiții de exploatație reală, profesionistă, care permite să se obțină o diplomă recunoscută de către stat. Toate acțiunile pe care le întreprindem în Observatorul francez de apidologie se concentrează pe salvarea albinelor și a apiculturii, care e un sector important în economia agricolă. După cum s-a amintit, în special pentru rolul jucat pentru populația de albine în polenizare, dar și pentru producția de miere. În ultimul deceniu, sectorul apiculturii a fost afectat de probleme grave sanitare pentru albine. antevorbitori, au vorbit despre Acțiunile întreprinse pentru a face față situații au fost insuficiente, întrucât pretutindeni în Europa filierele apicole, în general, sunt uh, insuficient structurate. Câteva cuvinte despre Franța și filiera apicolă din Franța. Uh, regăsim această situație în uh, toate țările europene. În Franța, avem 42.000 de apicultori care dețin cam un milion de stupi. 91% dintre acești apicultori au mai puțin de 30 de stupi. Li se spune apicultorii de divertisment și, cum spunea Etienne Runou, acești apicultori de timp liber au o importanță deosebită. 6% au între 30 și 150 de stupi. Sunt apicultorii numiți pluriactivi care uh, nu își consacră uh, întru totul timpul apiculturii și nu toate veniturile din acest domeniu. Și, în fine, adevărații profesioniști care nu reprezintă decât 3% din totalul apicultorilor. Deși nu sunt decât 3%, au puțin peste jumătate din șeptel și au 70% uh, <clears throat> din producția de miere din Franța. Din acești 42.000 de apicultori, uităm adesea această situație, o treime sunt mai în vârstă de 61 de ani. N-am insistat pentru că eu am 62, spune vorbitorul, pentru a sublinea că suntem în fața unei uh, populații în bătrâniri. Ce constatăm? Conform unui studiu guvernamental din Franța din 2004, se înregistrează o pierdere de 30.000 de apicultori, adică o scădere cu aproximativ 40% a numărului de apicultori care exista în 2004, adică echivalentul a 2500 de apicultori pierduți pe an, în medie. De asemenea, o scădere a numărului de stup, care reprezintă o pierdere de 350.000 de colonii din 2004 până în prezent, adică 25% pierdere ca număr de stup și o scădere cu 30% în ce privește producția de miere, un procent mai mare decât scăderea numărului de colonii pierdute, pentru că trebuie să adăugăm și ce se întâmplă ca urmare a slăbirii coloniilor. Producția de miere în Franța în 1995 era în medie de 35.000 de tone. A, a trecut în anii 2000 la 18.000 de tone în medie. Și anul trecut, în 2016, a scăzut până la 10.000 de tone. Dar consumul nostru rămâne stabil la aproximativ 40.000 de tone pe an ceea ce înseamnă că importăm miere 60% din consum, adică de trei ori mai mult decât producția. Și când vorbeam despre formare profesională, care este domeniul de activitate și ce poate reprezenta apicultura europeană. Pentru a satisface cererea pe piața internă și a reduce deficitul de producție de miere și alte produse, va trebui, bineînțeles, să rezolvăm problemele de sănătate albinelor. Uh, depunem eforturi în fiecare zi cu întreaga echipă de la OFAST și să instalăm aproape un milion de colonii suplimentare. E necesar uh, să favorizăm trecerea de la statutul de apicultor uh, pluriactiv, despre care v-am vorbit, la cel de profesionist. Și în plus e imperativ să formăm și să instalăm numeroși apicultori profesioniști tineri. Pentru asta e nevoie de o formare adaptată care să permită dobândirea de competențe specifice pentru producția apicolă. Această formare profesionistă adaptată este ceva quasi inexistent pretutindeni în Europa. Dar tocmai prin formarea profesională de apicultori specializați în uh, selecție, în creștere și în producție, am putea securiza viitorul filierelor apicole și asigura salvarea albinelor. Doamnă, vă mulțumesc că ați adus aminte de faptul că albinele sunt la origine a ceea ce mâncăm în fiecare zi. Și la sfârșitul intervenției să mă refer, dar e un aspect extrem de important. Pe 16 aprilie 2015, domnul Chiridon m-a invitat uh, să mă exprim aici în Parlament și v-am prezentat trei măsuri de urgență extrem de concret. Era vorba de urgența unui program de repopulare cu albine, de regenerare a șeptelului apicol cu creștere și selecție, urgența unui program de cercetare cu privire la rezistența la parazitul varoa și urgența unui program de formare de apicultori profesioniști. Ansamblul acestor măsuri au fost aplicate de către observatorul nostru OFA și am obținut rezultate extrem de încurajatoare <clears throat> și vă invit pe toți să veniți să ne vizitați, să vedeți la fața locului rezultatele obținute. Aceste rezultate au fost obținute mulțumită calității celor aproximativ 20 de apicultori și experți apicoli integrați la OFA cu o altă specializare pe care i-am instruit și care reprezintă forța noastră vie. Programul de regenerare a șepterului prin selecție și cercetare aplicată au dat rezultate semnificative, atât în ce privește performanța igienică care permite o mai bună rezistență a coloniei la donătorul baroa, ca și în ce privește productivitatea stupului, după cum s-a amintit, a suferit mult prin uh, slăbirea coloniilor. Programul nostru de învățământ ne-a permis să transmitem cunoștințe și competențe pentru a forma noi apicultori care au creat propriile exploatații profesioniste și care, la baza unor uh, rețele selecționate de OFA, sunt acum în măsură să procure pentru filiera apicolă locală colonii adaptate pe plan genetic pentru mediu și biodiversitatea locală și insist asupra aspectului local în legătură cu aceste varietăți pentru a ne, pentru a prezenta uh, diametral opus față de importurile masive care duc la modificări genetice care nu sunt benefice. Aș vrea să insist de asemenea în prezent asupra urgenței extreme de a pune în aplicare și a dezvolta un program de formare de apicultori profesioniști, <clears throat> urmând exemplul uh, de la OFA după cum precizează Ministerul francez al Agriculturii și după cum și noi am anunțat aici în 2015, pentru a satisface cererea internă și a acoperi deficitul de producție de miere, ar trebui să instalăm peste un milion de colonii suplimentare și să formăm peste o mie de tineri apicultori profesioniști. În acest sens, e nevoie de a avea o formare profesională adaptată care să înceapă cu o formare inițială școlară inexistentă până în prezent uh, în Franța, urmată de o perioadă de ucenicie și o formare continuă care să ducă la o formare profesională de specialitate. O va crea parteneriate cu instituții publice, primul cu liceul agricol din Ier, oferim acum altul cu un liceu agricol din Nim și în septembrie vom anunța un parteneriat cu 12 alte așezăminte de învățământ public din Franța care vor forma apicultori. Cred că pentru a soluționa problema agroecologică legată de mortalitatea albinelor, trebuie în același timp să ne gândim la importanța economică a albinei. Dacă suntem de acord în legătură cu acest aspect, atunci trebuie să cădem de acord că este indispensabil ca apicultura să fie considerată ca meserie și să fie suficient structurată. Aș vrea să revin și în curând o să închid, domnule președinte, problema securității alimentare. Se vorbește adesea de riscul pe care le pune deficitul de polenizatori asupra securității alimentare pentru oameni, dar trebuie să vorbim de riscul pe care oamenii îl duc în ce privește alimentarea albinelor pentru a sensibiliza în legătură cu acest subiect. Pe 19 iunie, of va lansa o mare campanie în rândul cetățenilor care se va intitula Flori pentru Albine. În acea zi, împreună cu prințul Albert al II-lea din Monaco, Știți cât de mult se implică personal pentru apicultură și albine în general. Vom anunța înființarea unei zile de flori pentru albine stabilită în fiecare an pe 20 iunie. Pe 20 iunie 2017, pentru acest prim an, 100.000 de ambasadori vor uh, semăna în ziua aceea un miliard de flori uh, melifere de care au nevoie albinele ca să se hrănească. 1500 de grădini, uh, florării, magazine horticole vor afișa diverse culori pentru această operațiune și vor da sfaturi clienților pentru achiziția de plante și flori favorabile albinelor. Pentru a mări importanța acestei acțiuni, 800 de întreprinderi din Franța nu vor lucra pe 20 iunie, vor înceta lucrul la ora 11 pentru a le permite colaboratorilor să se ducă la semanat un număr cât mai mare de semințe melifere. Și în încheiere o să vă spun că ar fi extraordinar, extraordinar, dacă pe 20 iunie 2018 am putea pretunde în Europa să sărbătorim Ziua Florilor pentru Albine. E o dorință pe care o exprim în fața dumneavoastră tuturor și sper de asemenea această zi consacrată albinelor să <clears throat> îi stimuleze pe mulți tineri să devină apicultori și vă mulțumesc, domnule președinte. Notak. Pan Piotr Męczycki. Acum, domnul Piotr Macinski are cuvântul. Ladies and gentlemen, um, I will uh, talk about... Vă mulțumesc foarte mult, domnul și domnilor. O să vă prezint câteva proiecte pilot și inițiative menită de a pro- să protejeze uh, albinele în context agricol. Deci voi discutam foarte mult despre pesticide. Câteva date istorice din Italia. La începutul acestui secol am uh, observat o pierdere tot mai mare a stupurilor și a populației de albine în peisajul agricol din Italia, mai ales în perioada de, de, de, a, de, de însămânțare și am văzut că substanțele pesticide de fapt ajung să să răspândească în întreaga vegetație. Și plecând de la aceste observații de bază, Ministerul uh, Italian de Sănătate în anul 2008 a suspendat printr-un uh, decrin patru substanțe, clotianid, tiametoxan, imidacloprid și triaclotrid și fipronil și imediat după aceea ministrul uh, responsabil pentru agricultură din 2009 a finanțat un proiect uh, pe 2 ani numit Ape ape însemnând albina în italiană, un proiect care are obiectivul de a desfășura um, cercetări uh, științifice pentru a înțelege care sunt motivele um, pentru care albinele au dispărut în ultimii ani și monitorizarea situației uh, Uh, coloniilor de albină, pentru a vedea dacă suspendarea folosirii acelor sub, uh, substanțe a îmbunătățit uh, sănătatea populației de albine. Și trec direct la rezultate pentru că nu am, for- nu, nu am foarte mult timp la dispoziție. Am văzut că, într-adevăr, aceste pesticide plecau de la uh, utilajele de însămânțare și ajungeau în mediul înconjurător, afectând, de exemplu, florile, care apoi erau polinizate de albine. Diferitele filtre folosite nu erau uh, suficiente pentru a reduce praful de pesticide respectiv, am testat să vedem care a fost uh, efectul uh, acestor cantități reduse de pesticide cauzate de uh, utilajele de însămânțare, efectul asupra albinelor și am ajuns la concluzia că chiar dacă cantitățile respective erau destul de reduse, au, existau uh, efecte letale sau subletale asupra coloniilor de albine. Apoi, am încercat să calculăm care este um, utilitatea din punct de vedere agricol a tratării semințelor cu asemenea substanțe. Am făcut diferite experimente în diferite localități pe parcursul a 2 ani și a fost foarte interesant să vedem că în niciun caz comparând uh, semințele tratate cu cele netratate, cele tratate ar fi dus la o recoltă mai bună din punctul de vedere al cantității obținute sau a calității. Deci tratarea cu insecticide a semințelor era complet inutilă. Singurul efect pe care îl aducea era dăunarea mediului înconjurător și uh, dăunarea produsă agricultorilor. Deci, după, după suspendarea uh, respectivă, am uh, monitorizat numărul de rapoarte pe care, pe care le, le primeam Uh, privind dispariția coloniilor de albine în perioada de însămânțare și aceste uh, rapoarte au dispărut cu totul. Și în urma acestui proiect APNET am uh, a apărut propunerea unei monitorizări permanente a situației populației de albine și vă întreb dacă ar fi posibil să existe un proiect uh, la nivel european de monitorizare a uh, Uh, sănătății uh, situației populației de albine. Am elaborat un sistem de raportare pentru apicultori și vedeți aici în partea de jos a, a diapozitivului principalele rezultate și premisele de, de la care a, a, a pornit acest proiect APNet. Și odată ce acesta s-a încheiat, min, um, autoritățile de resort au considerat că monitorizarea trebuie să continue și a fost finanțat un proiect de pură monitorizare, fără o dimensiune de cercetare, care s-a concentrat pe o monitorizare activă prin inspecții, prin uh, colectarea unor eșantioane și analizarea acestor eșantioane, ceea ce se întâmpla și în proiectul anterior, însă aceste măsuri au fost extinse de această dată, acoperind mai mult de 3.000 de colonii din Europa, am colectat nu doar informații din, din aceste colonii de albine, dar și date care țin de mediul conjurător, de situația uh, culturilor din uh, zona respectivă. Apoi a fost, cre- a fost create, a fost create echipe de urgență făcute, compuse din experți, care, dacă apare o problemă, în câteva zile merg la fața locului, uh, iau uh, probe, le analizează în laborator pentru a înțelege de ce a apărut o problemă, de ce a dispărut o colonie de albine, tocmai pentru a putea reacționa cât mai, uh, cât mai repede, reacționând la uh, rapoartele spontane trimise de de apicultori. Și pe această piață, pe această hartă puteți să vedeți punctele unde au intervenit aceste echipe speciale principalele rezultate acum ale acestui proiect APNet. În jumătate din uh, în jumătate din uh, probele luate din, poled, din polen am găsit reziduri de pesticidă. Uh, pesticide. Polenul este principala sursă de hrană din, din stup. Deci polenul este, este depo- colectat și depozitat apoi în stup și uh, reprezintă principala sursă, sursă de proteine, fiind consumat de larve și de albinele tinere. Și în multe din probele pe care le-am uh, luat, am găsit mai multe reziduri. Deci mai mult de un, uh, de un component activ a fost găsit în aceeași probă ceea ce înseamnă că polenul respectiv poate să aibă un efect uh, multiplu asupra larvelor și asupra albinelor care îl consumă. Am găsit de asemenea un număr important de ingrediente active interzise, uh, ingrediente active care uh, fuseseră de fapt a căror autorizație fusese uh, revocată, ceea ce înseamnă că foarte mulți agricultori recurg în continuare la pesticide interzise. Deci, principalele rezultate ale proiectului nostru, o mai bună o, o mai bună înțelegere a regiunilor care sunt mai riscante pentru, pentru albine, ceea ce este foarte util atât pentru cultivatori cât și pentru apic, apicultori înțelegem mai bine cum putem să reducem uh, riscurile pentru mediul înconjurător și pentru albine, apoi crearea acestor echipe de, uh, de, a, răs, de răspuns rapid. Apicultorii au acum, uh, cunosc pagina de internet, uh, datele de contact ale acestor echipe de intervenție care în răstim de 24 de ore de când sunt uh, contactate pot merge la fața locului pentru a studia Uh, ce se întâmplă la fața locului. Și există, aceasta este pagina de internet pe care puteți să găsiți uh, informații privind acest raport uh, și sper că ați primit listat, listată prezentarea mea pentru a regăsi toate aceste informații. Avem și un buletin publicat în mod regulat cu un rezumat al rezultatelor. Acesta a fost un rezumat al situației din Italia și acum uh, foarte pe scurt, uh, uh, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre o inițiativă internațională, APIDOX, un grup de oameni de știință independenți uh, care nu au niciun fel de conflict de interese și care se ocupă de toxicologia albinelor. A fost creat în urmă cu câțiva ani în Belgia și obiectivul acestui grup sunt următoarele. În primul rând, să studieze efectele uh, pesticidelor și altor substanțe dăunătoare asupra albinelor, nu doar asupra uh, albinelor melifere, dar și asupra altor soiuri de albine, de a crea metodele necesare pentru a studia aceste efecte, de a crea noi protocoale pentru evaluarea riscurilor, astfel încât să putem să protejăm mai bine albinele, mai ales în context agricol. Însă, uh, Principala activitate este de a sprijini orientările generale ale EFSA când vine vorba de situația sănătății albinelor, de a să, să identificăm lacune și de a face propuneri pentru remedierea acestora. Deci să identificăm care sunt metodele de urmat și uh, apoi să organizăm grupurile de testare pentru a obține o autorizație din partea OCD pentru noi la metodă. Și aceasta este ultima, ultima, ultimul uh, diapozitiv, ultima imagine. Deci obiectivul este de a vedea cât de expuse sunt albinele la uh, la pesticide pentru a înțelege cum ajung uh, pesticidele în stup și în uh, uh, sistemul albinelor și pe paginile de internet listate aici o să găsiți toate informațiile privind Apitox, Colos, și manualul pentru albină, B-Book, care a fost uh, prima, uh, prima încercare de a uniformiza, de a standardiza această metodă de cercetare a albinelor. Mulțumesc foarte mult! Okay, good afternoon. Um, I'm going to be talking... Mulțumesc. O să vorbesc despre conservarea albinelor în această după amiază. Am să vorbesc despre albina neagră, Apis mellifera mellifera, ca în denumire latină. Vedeți câteva specimene, sunt de culori închise, au denumiri diferite în funcție de denumiri, albina neagră, irlandeză, din Cornwall sau, mă rog, fiecare are o altă denumire pentru acesta, dar e vorba de aceeași albină. Vedeți pe hartă cam unde sunt răspândite subspecii de albine de miere din Europa. Sunt cam 25 de subspecii diferite ale albinei occidentale în întreaga lume și, după cum vedeți, Europa la bază avea o mare parte dintre acestea. Această albină neagră în mod normal se regăsea în Europa de vest și de nord, Franța, Belgia și chiar uh, în nord și chiar până în Rusia. Avem și o altă varietate, lagustica, este vorba de albina italiană, care a fost uh, foarte mult favorizată de către apicultori și mai avem și uh, apis mellifera carnica. În ultimele două secole, eforturile de creștere, de multiplicare, au făcut ca albinele să circule în întreaga lume și multe dintre acestea, cele italiene, de exemplu, au ajuns în Statele Unite, în Australia și apoi au fost reimportate în anumite regiuni din Europa. Harta aceasta reprezintă așadar o imagine istorică greu de identificat astăzi. Cât despre Marea Britanie, acolo sunt uh, mai multe perspective în rândul uh, celor care se ocupă de conservarea albinelor, că albinele de fapt nu sunt niște specii locale, Uh, mai degrabă se sugerează că ar fi fost importate în uh, uh, insulele britanice în um, perioada romanilor de către aceștia. Și că dacă au fost vreodată niște albine de origine britanică, acestea sigur au fost eliminate de, prin apariția unor noi specii. Acum 10 ani am scris acest, această lucrare în care am făcut un fel de prezentare arheologică, istorică, biologică, să mă uit la ce fel de probe existau pentru existența acestor albine în insulele britanice și nu cred că există vreo îndoială că albinele au existat în în um, Marea Britanie de la sfârșitul ultimei perioade glaciare. Dar acum întrebarea este ce se întâmplă cu cele care există în acest moment poate că nu vedeți bine datele aici, dar este vorba de date pe care le-am uh, colectat în cadrul unui proiect acum 15 ani cu finanțare europeană legat de finanța, de diversitatea albinelor în Europa. Și studiul a demonstrat foarte clar că în anumite zone din insulele britanice existau populații din uh, specia aceasta Apis mellifera mellifera, care sunt um, foarte asemănătoare, dar genetic diferite de alte specimene de albine de culoare întunecată din Franța, Scandinavia, Belgia și uh, din alte părți. Și că acestea există în mod clar în continuare. Mai departe, eu sunt apicultor de ani buni și un lucru care m-a frapat este că dacă reunești niște apicultori, îi pui în aceeași cameră, mai ales dacă le dai niște bere sau niște vin, încep să se certe cu privire la diferite lucruri. Unul dintre subiectele lor de um, ceartă este că o anumită varietate de albine e mai bună din anumite puncte de vedere decât altele și în, înainte astfel de argumente se bazau pe o ignoranță totală, pentru că nimeni nu încercase să compare diferite specii, varietăți de albine în condiții standardizate ca să demonstreze științific dacă vreuna era mai bună ca alta. Eu n-am să menționăm uh, vreo uh, asociație, colegul meu a menționat uh, deja, e vorba de asociația Colos, a fost uh, înființată în 2008 de către Comisia pentru Știință și Industrie ca o rețea, astfel încât oamenii de știință din Europa la bază să se reunească și să vadă de ce este în scădere populația de albine. E vorba de o organizație care a crescut mult de atunci și care acum um, regrupează cam 900 de membri din 97 de state din întreaga lume și una dintre principalele întrebări care s-a pus a fost um, că poate unul dintre motivele pentru care dispar albinele este că oamenii cresc uh, niște specii de albine care nu sunt potrivite pentru condițiile locale. Și Colosum a făcut uh, experimentul de interacțiune cu mediul și genotipul, să vadă dacă există interacțiuni între diferite varietăți de albine și condițiile de climă din diferite țări. 16 mm, organizații de cercetare în domeniul albinelor din întreaga Europa s-au reunit și au făcut acest experiment uh, comun și fiecare uh, Uh, dintre cele 16 semne care apar pe harta aceea, evident, în toate acele locuri, s-au testat dacă um, varietatea locală de albine um, împreună cu alte două um, varietăți uh, s-au comparat și s-au făcut cele, s-au luat în considerare cele care s-au descurcat bine în acele site-uri. Albinele au fost uh, păstrate acolo trei ani au fost uh, îngrijite prin tehnicile normale de apicultură și s-au măsurat o serie de indicatori, dimensiunea coloniilor, producția, originea coloniilor, rata de supraviețuire. Rezultatele au fost publicate acum câțiva ani Vedeți aici uh, lucrarea principală care se referă la rezultatele acelui studiu. Acesta, acesta face trimitere la alte lucrări care detaliază rezultatele. N-am să intru eu acum în foarte multe detalii. Vă arăt uh, pur și simplu un rezultat uh, mai evident Vedeți aici supraviețuirea coloniilor pe durata experimentului. Se începe cu 100% din colonii și pe măsură ce perioada se scurge, din acestea mai mor. Însă rezultatele n-au arătat că o varietate de albine era uh, peste tot foarte bună și rezultatele n-au indicat nici că uh, unul dintre locuri era neapărat mai bun decât altele, în mod um, um, permanent. Nu, nu e că albinele ar rezista mai bine în Spania decât în Norvegia sau invers. Nu, nu au existat astfel de rezultate coerente. Însă, ce s-a observat uh, um, că este recurent și ce era important din punct de vedere statistic este faptul că în fiecare dintre locuri specia locală a supraviețuit mai bine decât cele care au fost aduse de, din altă parte. E greu să-ți explice exact care este motivul, însă se pare că albinele care trăiseră într-o zonă de o vreme îndelungată se adaptaseră mai bine la condițiile de mediu și cu precădere se adaptaseră la um, diferitele varietăți de boli și de dăunători locali. Așa vrea acum să trec mai departe o să vorbesc despre un proiect uh, înființat, uh, se cheamă proiectul B4. Uh, vine de la Bringing Back Black Bees, să aducem înapoi albinele negre. E vorba de un grup înființat de o serie de agricultori din sud-estul um, Angliei, anume să încerce să conserve um, albina neagră despre care vă povesteam, Apis mellifera mellifera. aceasta se credea că trebuie să fie cea care ar fi cea mai bine adaptată la condițiile din Marea Britanie. Dar, de fapt, întrebarea, în primul rând, care se pune este dacă chiar mai există încă în Marea Britanie, în Cornwall și um, primele indicii au arătat că, da, în sud-estul Angliei există populații uh, de această, din această specie, albina neagră, uh, S-au făcut uh, studii, avem eșantioane și vedeți cu verde um, um, care indică că în zona Cornwall uh, procentul de um, astfel de albine este mai ridicat decât în întreaga um, insulă, decât to- în toate insulele britanice. Deci, în această peninsulă se regăsesc într-adevăr populații din această specie, albina neagră. Ca să înțelegem și mai bine ce se întâmplă, avem un uh, Consiliu de Cercetare pentru Mediu care a finanțat un proiect de doctorat la Universitatea din Plymouth care își propune să cerceteze și mai mult uh, cât de răspândite sunt aceste albine locale, să vadă care sunt caracteristicile lor și să dezvolte o serie de strategii de gestiune pentru creșterea și conservarea acestora. Și, în sfârșit, aș dori să vă spun unul dintre rezultatele uh, proiectului Before, și anume crearea unei rezerve de albină neagră pe o proprietate, pe un domeniu pe care um, vi-l arăt pe hartă. Acest lucru s-a făcut uh, împreună cu um, agricultorii locali și uh, prințul Charles uh, în uh, Cornwall cu um, proprietarii de acolo au avut uh, un proiect de parteneriat, de cooperare în care au uh, creat o rezervă pentru această specie de albină și rezerva respectivă a fost uh, deschisă oficial uh, joia trecută. Uh, Iată o serie de site-uri unde puteți găsi mai multe informații în acest sens. Vă mulțumesc! I tym dobrym akcentem kończymy wypowiedzi panelistów. Mulțumesc, um, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Acum o să-l ascultăm întâi pe domnul Andriu. Începem seria de intervenții din partea eurodeputaților. Mulțumesc, domnule președinte. Am spus înainte, după primul panel despre nevoia profesionalizării în acest sector, Da, două intervenții ne arată în ce măsură și vreau să vă mulțumesc. Deci e foarte important și mulțumesc lui Italie Dufren pentru prezentare. Activitatea cu observatorul francez de apidologie cât de importantă e formarea și nevoia de a asigura repopularea cu albine adaptate pentru fiecare ecosistem. E important să subliniem acest aspect. Vedem prin aceste prezentări nevoia de a face investiții în domeniul cercetării. Există constatarea analizei și adaptării programelor în consecință chestiuni legate de biodiversitate sunt esențiale. Ce ne lipsesc în prezent sunt date legate de biodiversitate. E bine să se avanseze în acest sector și în domeniul genetic. Avem uh, lacune în cunoștințele legate de mediu și serviciile de ecosistem. Cum putem să orientăm mijloace publice dacă se consideră că problema polenizatorilor reprezintă o chestiune majoră și esențială, după cum cred eu, să dăm mijloacele necesare. Pentru aceasta, e bine că au venit și unii reprezentanți ai Comisiei. În anii trecuți s-a inițiat o activitate pilot în apicultură. Doriți să adresez o întrebare Comisiei. <clears throat> Ce s-a întâmplat cu acțiunea aceea pilot? E vorba și de o evaluare în legătură cu subiectele de interes astăzi. Vă mulțumesc. Meg előadásokat hallott. Vă mulțumesc. Am asistat la prezentări deosebit de interesante și în al doilea panel și i-aș întreba pe toți cei trei invitați care consideră că ar trebui să fie cea mai importantă modificare care trebuie să fie adusă sectorului apicol. Merci. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor cu prezente pentru calitatea acestor scuze primului panel pentru că trebuia să fiu prezent într-o altă comisie unde luam cuvântul. În politica agricolă comună există programe naționale apicole. În PAC am dorit de asemenea să fie o mai bună coordonare a programelor de cercetare pe plan european pentru a încerca să rezolvăm mai bine ce studiază, cercetează fiecare în diverse țări. În diverse cercuri ale comisiei am dorit să știm cum avansează și programele naționale, aplicarea lor și avansul și coordonarea cercetărilor europene în materie de apicultură. Tocmai ni s-a dat aici un exemplu. Domnul Agniu acum. Mulțumesc. Două întrebări rapide. Prima pentru unii dintre primii vorbitori. A vorbit de diverse tratamente la semințe în Italia. Nu am prea înțeles care erau acele tratamente la semințe, dar se pare că nu făceau nimic pentru fermier, conform testelor. Ceea ce e neobișnuit, pentru că de obicei fermierii cumpără anumite tratamente pentru semințe ca să le apere. De deci, ce? Pot să vă spun că în Marea Britanie îngrijorarea reală de a pierde neonicotinoidele la cereale, la culturi care nu floresc. Fermierii sunt convinși că dacă nu pot utiliza aceste produse, nu o să mai aibă o cultură fiabilă. Și mă întreb dacă ați putea să ne detaliați de ce fermierii care folosesc acele tratamente la semințe care sunt uh, absolut inutile. Și o întrebare pentru mâncare. A fost interesant ce ne-a spus Ați putea eventual să vă referiți la întrebarea pusă la prima sesiune în Ucraina și China, unde exportă foarte mult în Uniunea Europeană. Agricultura lor poate că e mai de bază, mai simplă decât în Europa. Dar și SUA exportă miere în Europa și agricultura din SUA e foarte intensivă. Ce e în regulă cu agricultura europeană? Asta nu înțeleg eu. Mulțumesc, domnul Flanagan. O întrebare rapidă pentru domnul Carrigan. Când vorbiți despre experimente de a stabili care sunt albinele mai bune, toată lumea crede că la el e cel mai bine, desigur, dar când se deplasează în alte zone, ați spus că în mod destul de previzibil că cele locale au rezultatele cel mai bune. Logica dumneavoastră era că erau acolo de mult timp. Experimentul a durat trei ani Poate nu vă citez uh, exact, dar cât de mult durează un experiment, cât ar trebui să dureze pentru un uh, soi sau o varietate înainte de a începe să aibă rezultate asemănător de bune. Nu văd alte solicitări de intervenție. Așadar, acum o să dau din nou cuvântul experților ca să răspundă. Vă rog, două, trei minute, nu mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon. Microfon. Microfon. Să vorbim despre apicultor. S-a făcut trimitere la rata mortalității, 20%, 30% în mediu. Vreau să reamintesc că atunci când apicultor pierde 30% din colonii, asta înseamnă că își pierde 30% din mijloacele de producție. Nu știu câte întreprinderi ar putea să reziste unei pierderi anuale de 30% din uh, mijloace de producție. Trebuie să fim foarte atenți la ce trăiesc apicultorii în prezent. Ca să vă răspund la întrebarea legată de legislație, aș la un prim punct. Să avem un mai bun control sanitar în prezent în legătură cu fluxul de regine și de albine în Europa. Am spus că de importante sunt albinele locale care trebuie să aibă genetică adaptată mediului. În prezent când analizăm ansamblul coloniilor dintr-o zonă sau alta de unde putem face prelevări, ne dăm seama că un amestec genetic atât de mare ca nu mai regăsim până la urmă rasa originală din regiunea în care ne găsim. Dacă ar fi o măsură de adoptă, ar fi de a reduce și de a controla aceste importuri de um, albine, de regine, de albine. Și celălalt motiv, știm cu toții, să avem un control sporit în ce privește pesticidele. Când amintăm ce găsim în spermatozoizii de la albine, e ceva înspăimântător și ce găsim în interiorul analizelor pe care le efectuăm la ceara de albine, care păstrează în memorie ansamblul produselor aduse de albine. Găsim și doream să spun pesticide interzise de peste 30 de ani. Sunt două controle, controlul sanitar și apoi controlul, sigur al pesticidelor. <clears throat> și ca să răspund uh, în legătură cu politica europeană în materie de cercetare, cred și extraordinar că ne întâlnim aici, avem cu toții nevoie să avem mai multe proiecte europene care să ne permită împreună să putem să ne combinăm activitățile de cercetare pentru a face schimburi. Și întind mâna celorlalți doi vorbitori să le spunem să muncim împreună în toate programele de cercetare pe care le cunoaște Și mă opresc aici. Bun, mulțumesc. O să răspund la ultima întrebare, în primul rând, pentru că mi-aduc aminte de întrebare. Cât de mult e necesar ca albinele să se adapteze mediului local? În mod clar, subspecia originală care era prezentă în Europa a devenit adaptată local pe o perioadă de mii de ani. Și în acea zonă, gama de apis melifera melifera, albinele nu erau identice în uh, uh, estul sau vestul Rusiei cu cei în Anglia. De câți ani e nevoie să se adapteze? Există unele dovezi că într-o perioadă de poate 150 de ani sau cam așa ceva se pot adapta. Albina nu e nativă în America de Nord, dar trăiește acolo de sute de ani. să avem unii colegi americani care erau foarte interesați de experimentul european efectuat. Părerea lor era că albina nu e nativă în America de Nord, nu trebuie să ne gândim la asta, dar până la urmă am convins să se mai gândească și acum uh, văd că există anumite varietăți adaptate pe plan local în America de Nord în acea perioadă scurtă de timp. În ce privește întrebarea cu ce nu e în regulă cu agricultura sau apicultura europeană și de ce se pare că nu e competitivă cu China sau Ucraina. Cred că o mare parte ține de costul de producție și costul cu manopera în Europa, care sunt mult mai mari uh, în Europa decât în China. Prețul mondial la miere este mult sub cel din Europa. În Marea Britanie, apicultorii au reușit să-i convingă pe consumatori că mierea britanică e produs uh, de lux, ca să spun așa, și merită un preț de lux. Mierea britanică <clears throat> vine cu un preț mult mai mare și se consumă în Marea Britanie, dar și noi importăm multă miere mierea ieftină de supermarket, uh, care e de câteva ori mai ieftină decât mierea britanică, în mare măsură e din China. Am un mic discurs care răspunde la toate întrebările. Ce se întâmplă cu semințele tratate? De ce crescătorii folosesc astfel de tratamente inutile. Răspunsul e foarte simplu. Cel puțin în Italia nu era posibil să se găsească pe piață semințe netratate. cu cele patru insecticide. Motiv pentru care am o idee. Poate că <clears throat> multe alte practici agricole complet inutile puse în mișcare doar de lobby-ul, în fine, sub semnul întrebării, nu știm precis, industriei agrochimice, de exemplu. Poate că suntem într-o situație în care o mare parte a rezidurilor de pesticide la ferme sau în alimente e fără nicio motivație. Un alt aspect la care aș vrea să mă refer, sectorul apicol, după părerea mea, trebuie ajutat de politicieni și nu de piață. Dacă, de exemplu, China ajunge să producă miere de calitate la prețuri mici, asta nu înseamnă că mierea sau polenul respectiv ar trebui să câștige pe piață. Trebuie să existe o intervenție politică aici. Pentru că nu e la fel ca în industria producătoare de automobile, în care pierderea unei părți de piață înseamnă pierderea de locuri de muncă. În cazul apiculturii, pierderea unei părți din piață înseamnă și daune majore pentru agricultură prin pierderea serviciului de polenizare asigurat de apicultura pentru agricultură. Iată de ce. Această chestiune nu ar trebui să fie lăsată pentru piața liberă. Cred că sprijinul politic, nu comercial, ci politic pentru acest sector, n-ar fi considerat ca fiind contrar liberei concurențe. Un ultim element ar fi important să găsim posibilitatea de a promova un program de monitorizare al binelor și al binelor sălbatice în Uniunea Europeană. Dacă se poate să găsim fonduri pentru astfel de activitate, ar fi foarte importantă pentru Uniunea Europeană, pentru agricultura europeană de ce nu, ceva sprijin pentru programul Colox și Apitox, aceste inițiative care nu primesc bani. Pentru activitatea noastră, cercetătorii trebuie să asigure aceste fonduri. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc tuturor și experților de la panel. Cred că avem acum informații prețioase la dispoziție și o să revin în câteva minute, cu permisiunea dumneavoastră, câteva observații generale. Tu este o ogromna wartość związana z Pe de o parte, avem producția de miere, pe de altă parte, um, contribuția neprețuită reprezentat, albinelor reprezentată de polenizare și, pe de altă parte, um, beneficiile aduse de consumul de miere și produsele obținute din uh, miere, cum ar fi miedul și așa mai departe. Ne-ați spus că trebuie să profesionalizăm mai mult acest sector, avem nevoie de mai mulți apicultori profesioniști care să aibă un venit care să le permită să trăiască într-un mod decent și să uh, Uh, garantăm biodiversitatea. Mă întreb însă de ce se poartă un dialog atât de restrâns pe acest uh, subiect. Astăzi, în sală, au fost prezenți atât reprezentanți uh, din partea agricultorilor, cât și din partea apicultorilor și cred că ar trebui să implicăm mai mult și pe cei care se ocupă de produsele de uz fitosanitar. Este nevoie să finanțăm activități de cercetare care să, să ducă la obținerea unor uh, mijloace, unor medicamente dedicate al albinelor. Cred că din acest punct de vedere trebuie să facem mai mult și dialog, un dialog, o colaborare sunt uh, absolut necesare dacă dorim să uh, rezolvăm această problemă. Pe bună dreptate, domnul Andriu s-a referit la faptul că există prea puțini apicultori profesioniști și educația, sistemele de învățământ din acest punct de vedere trebuie să fie schimbate. Știm că și apicultorii amatori au un potențial imens și persoanele de asemenea care prin această activitate doresc să obțină un venit suplimentar pe lângă activitățile normale pe care le uh, desfășoară. Deci există un potențial imens pe care putem să îl uh, folosim. Am ascultat părerea comisiei, am văzut cum s-a desfășurat uh, proiectul, programul proiect pentru a îmbunătăți sănătatea albinelor și ar fi frumos dacă în contextul politicii agricole comune am putea să găsim mai multe fonduri dedicate acestui subiect. În primul rând, mi se pare că avem nevoie de mai multă cercetare, mai multă, o mai bună înțelegere a maladiilor de care suferă albinele, o mai bună înțelegere a hranei necesare pentru albine și în acest context aș dori să vă spun că am vizitat de curând uh, țările de jos, unde există numeroase soluții uh, in, in, inovatoare, noi tehnologii la care putem recurge. Îmi pare rău că experții nu s-au referit la acestea astăzi și aș avea următoarea idee. Dacă există miere care nu respectă standardele europene, Comisia Europeană este cea responsabilă pentru politica comercială a Uniunii Europene și mă gândesc că există oameni în Comisia Europeană care sunt responsabili, care veghează la respectarea standardelor um, sanitare și așa mai departe. Deci de ce Comisia Europeană nu garantează respectarea acestor uh, standarde? Pentru că dacă intră pe piața europeană carne de vită uh, putrezită, se anchetează ce s-a întâmplat pentru a vedea unde au apărut uh, problemele pe parcursul lanțului de aprovizionare. Și aceasta este o întrebare pe care o adresez uh, Comisiei Europene. Ce se întâmplă cu standardele când vine vorba de miere? Cred că este un aspect de care trebuie să ținem mai mult seama în momentul în care vom încheia viitoarele acorduri de uh, de liber schimb. Cred că trebuie să înțelegem mult mai bine această problemă reprezentată de dispariția populației de albine. Trebuie să o comunicăm mult și mai bine în uh, opinie publice, pentru că oamenii nu cred că cunosc suficient de bine această problemă. Acestea sunt punctele importante pentru mine. Cred că, în general, am reușit să obținem astăzi multe informații utile de care vom putea să ținem seama în momentul în care vom discuta despre noua reformă a politicii agricole comune după anul 2020. Vă mulțumesc din nou și uh, vă asigur că ne vom implica și noi mai mult în uh, acest dialog și vom încerca să implicăm și pe responsabilii uh, Uh, pentru produsele de uz fitosanitar, care au uh, o importanță mare în, pe, pentru acest subiect. Am uh, dedicat mai mult timp acestei audieri pentru că un punct de pe ordinea de zi a fost amânat și vă mulțumesc, însă se pare că mai dorește cineva să ia cuvântul din sală, vă rog, însă nu mai mult de două minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Am ascultat cu mare atenție și aș dori să vă spun că în regiunea noastră eu am multe de lucru atât cu agricultorii cât și cu apicultorii și este important să găsim un echilibru între cele două activități, pentru că atât agricultorii cât și apicultorii au aceleași uh, interese Apicultura nu poate exista fără agricultură, așa cum nu poate supraviețui agricultura fără apicultură. Deci avem nevoie unii de alții. Mă bucură cele spuse de Comisia Europeană, o instituție care prinde tot mai mult uh, curaj și care vorbește acum în mod uh, deschis despre plata uh, um, activității de polenizare. Am văzut cât de dramat, cât de drastic s-a redus numărul coloniilor de albine din uh, Franța, ceea ce are un uh, impact clar asupra polenizării, uh, polenizării plantelor și cred că și politica agricolă comună ar trebui să fie modificată când vine vorba de programele dedicate dezvoltării rurale, unde se poate face mult mai mult, se poate ține mai mult cont de aspectul uh, uh apicol și apicultorii cred că ar fi și ei dispuși să facă uh, pași suplimentari și apoi s-a amintit faptul că în media apicultorii sunt destul de în vârstă și ce se va întâmpla dacă la un moment dat toate aceste persoane în vârstă uh, nu se vor mai ocupa de creșterea albinelor. Nu aș dori să spun că toată lumea trebuie să devină uh, apicultor pentru că uh, nu aceasta este, nu este o soluție universală. Însă toți apicultorii, nu doar apicultorii profesioniști, dar și apicultorii amatori ar trebui să se bucure de aceleași măsuri de sprijin și din punctul de, și mai ales din punctul de vedere al pregătirii profesionale a, a acestora. Cred că din acest punct de vedere putem să mai facem multe lucruri în Europa. Mulțumesc și reprezentantului Copaco Geca. Este frumos că agricultorii și apicultorii în cele din urmă se înțeleg mai bine. Vă mulțumesc. Ați venit, sunteți uh, de origine din uh, Pomerania de Vest. Este o regiune mm, nu foarte îndepărtată de, de Berlin și este frumos că uh, și este bine dacă autoritățile locale s-ar implica și mai mult în, uh, în uh, măsurile de sprijinire a apicultorilor. Vă mulțumesc! Nu o să avem o, o introducere prea lungă a următorului subiect. Îi dau cuvântul direct uh, doamnei Dăncilă la punctul 5, statisticile integrate referitoare la ferme, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că agricultura utilizează aproape jumătate din uh, suprafața terestră a Uniunii Europene și se află în mijlocul modelului rural european, statisticile referitoare la ferme sunt uh, instrumente foarte importante pentru a înțelege starea agriculturii europene, efectele politicilor agricole, starea zonelor noastre rurale, dar și modul în care acestea sunt afectate de schimbări climatice sau sociale. Din 1966 încoace, Uniunea posedă un aparat statistic cu privire la structura agricolă. Acesta este bazat pe un cadru legislativ care a devenit cu anii greoi și neadaptat, și care a expirat în 2016. De aceea este important să creăm un nou cadru care să continue recesămintele periodice, dar și anchete statistice punctuale și flexibile ce pot să răspundă la nevoile actuale. Astăzi vorbim de un nou regulament cadru privind statisticile integrate referitoare la ferme, care este primul dintre cele două astfel de regulamente propuse de Comisie și privește recesământul din 2020 și statisticile uh, tematice. Astfel, acest regulament va avea doi piloni. Un prim pilon, recesământul agricol, ce va include 98% din agricultura europeană și ne va da o imagine de ansamblu, dar în același timp precisă, despre peisajul agricol și rural. Al doilea pilon, modulele statistice tematice, opt în propunerea Comisiei, care vizează, prin metode de eșantionaj, chestiuni precise și vor avea intervale mai mici de colectare și procesare. În plus, va exista posibilitatea unor sondaje ad hoc menite să răspundă la nevoile presate legate de decizii politice viitoare. Pe lângă acest regulament, Comisia a anunțat pregătirea unui al doilea regulament cadru privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă cu date tabulare care a urmat să fie prezentat la o dată a ulterioară. Prezentul regulament așadar stabilește un cadru pentru statisticile europene de la nivelul fermelor și integrează informațiile privind structura fermelor cu informații privind metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspecte de agromediu și alte probleme conexe prin intermediul unui sistem flexibil de module și sondaje ad hoc legate de un set de bază de variabile. Prin urmare, nevoile în materie de date sunt acoperite prin intermediul recensământului agricol din 2020 și prin două anchete prin sondaj în 2023 și 2026. În prezentul raport mi-am propus să asigur că nevoia de date exacte și furnizate la timp să fie abordată într-un mod accesibil, menținând totodată procesul flexibil și reducând sarcinile asupra fermelor din Uniunea Europeană și asupra institutelor naționale de statistică. Din păcate, recensământul agricol are loc o dată la zece ani în timp ce cadrul financiar multianual se stabilește pen, pentru un interval de șapte ani și, prin urmare, reformele politice agricole comune urmează aceeași periodicitate. Ultimul recesământ agricol a avut loc în 2010, înainte de ultima reformă, iar următorul va avea loc în 2020, la sfârșitul actualului cadru financiar multianual, și după adoptarea viitoarei politici agricole comune. Acum este prea târziu să se încerce sincronizarea acestor două cicluri, însă consider că pe viitor ar fi important să se analizeze modalitățile prin care să se asigure faptul că informațiile rezultate în urma recesământului vor fi disponibile înainte de discuțiile privind reforma PAC. Pentru a ne facilita lucrările, aș dori să rog Comisia să ne precizeze când prevede să prezinte cel de-al doilea regulament și dacă poate să ne prezinte deja cum va fi prevăzut să funcționeze în paralel cu acest text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt solicitări de intervenție din sală. Doamna Hoiburg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei care se ocupă de acest subiect deosebit de important pentru că statisticile, datele statistici, statistice sunt cele pe care ne bazăm pentru a lua decizii și este nevoie să avem uh, statistici fiabile și uh, corecte. Și am văzut că aceste date sunt colectate doar la 10 ani și știm foarte bine că, um, de exemplu, noi um, ne reformăm sau ne, regândim, ne regândim politica agricolă tot la 7 ani și calitatea datelor sunt deosebit, este deosebit de importantă. Și acum aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct deosebit de important. Dacă ne dorim o bună colectare a datelor, atunci nu putem să excludem holdingurile. Pentru acestea ar trebui să creăm o categorie anume. Pentru că dacă un concern într-un grup, într-un holding are o poziție de putere față de o altă parte care, face, care aparține acestui holding, această poziție de putere uh, Uh, trebuie să uh, reiese foarte clar din datele uh, statistice colectate. Și apoi trebuie să înțelegem ce, dacă cumva vreo exploatație agricolă face parte, a cui este, cine este proprietarul tuturor exploatațiilor agricole, pentru că există o diferență între modul în care sunt tratate subvențiile agricole, există o diferență în care o diferență de tratare a factorilor de, de producție. Pentru că subvențiile agricole au un impact diferit într-o exploatație agricolă de familie tradițională sau în uh, exploatație agricolă de, de mari dimensiuni. Deci pentru holdinguri eu uh, cred că ar fi foarte bine dacă am crea o categorie uh, separată. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să vă rog să respectați un minut și jumătate în intervențiile dumneavoastră. Domnul Carty. Thank you, um, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de raport Bineînțeles, este vorba de un dosar uh, tehnic prin natura sa și probabil că nu este cel mai siropos uh, subiect din punct de vedere politic, însă știm cu toții cât de importante sunt uh, statisticile când e vorba de planificarea viitorului și salut câteva dintre amendamentele tehnice pe care le propune doamna raportor, pentru că e o abordare de bun simț, trebuie să fie legate ciclul PAC și colectarea de statistici este extrem de important ca informațiile de care dispun factorii de decizie să fie actualizate, să fie relevante și să-i ajute și pe ei și pe noi să contureze politicile potrivite pentru viitor. Dar statisticile nu sunt utile decât în funcție de ceea ce facem cu ele. Și am văzut uh, când uh, au apărut problemele cu PAC, um, care au fost problemele. Știm că agricultorii Um, se îmbătrânesc, că sunt egalități din ce în ce mai, inegalități din ce în ce mai mari și că răspunsurile uh, noastre la problemele lor nu par să vină la timp. important uh, este, da, că avem uh, statistici. În Irlanda, de exemplu, există rapoarte cu privire la mortalitate, cu privire la acces. Apoi în, um, în Suedia, de exemplu, mortalitatea în rândul exploatațiilor a fost foarte scăzută. E clar că în unele zone lucrurile se petrec mai bine decât în altele. Deci e foarte important ce facem cu informațiile, statisticile. Mai sunt câteva domenii unde sper să găsim un consens când e vorba de tipurile de informații care sunt importante cu privire la tinerii fermieri și tipurile de terenuri uh, pentru care am putea să îmbunătățim colectarea de informații. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să felicit raportoarea pentru munca depusă. Chiar dacă discutăm de un raport într-adevăr tehnic, uh, apreciez extrem de mult importanța acestuia, deoarece, în opinia mea, ar trebui Uh, și ar fi trebuit și până acum și trebuie și pe viitor să um, ca pe baza acestor informații obținute în urma acestor statistici, Comisia Europeană să-și facă politicile în domeniul agricol. Și vă dau un exemplu, și dacă cineva de la Comisie este prezent aici, să-și ia notițe și să țină minte chestiunea asta, că astăzi sectorul laptelui se află într-o situație dificilă, ca urmare a faptului că nu a ținut cont de statisticile făcute la un moment dat la nivelul Uniunii Europene pentru că este inadmisibil să avem, de exemplu, astăzi 5 milioane de tone de supraproducție de lapte la nivelul Uniunii Europene uh, și fermierii, din păcate, nu au ce să facă uh, cu acest lapte, nu pot să și-l vândă astfel încât să fie în, în profit. Ori dacă Comisia Europeană ar fi atras atenția asupra acestei chestiuni din timp, iată că acest sector ar fi cunoscut o uh, dezvoltare corelativă cu ceea ce înseamnă capacitatea de absorție a pieței. Uh, de aceea eu cred că trebuie să uh, fim foarte atenți la aceste date statistice, astfel încât să le putem folosi în mod eficient și în sprijinul agricultorilor, pentru că dacă dezvolți prea mult un sector fără ca tu să ții cont de ceea ce poate să-ți absoarbă piața, mai am puțin, uh, fără să-ți absorbă piața, atunci sigur că ești în, în dificultate într-un interval de timp oarecare uh, și atunci uh, sigur că sunt probleme în, în spațiul agricol. De aceea este un raport foarte important și cred că trebuie să ne plecăm cu maximă atenție asupra acestei chestiuni. Mulțumesc! Domnule Andriu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, sincer uh, uh, doamnei raportor și să o felicit pentru munca făcută. Într-adevăr, este un dosar tehnic, s-a mai spus. Eu aș vrea să insist pe ce au spus și antevorbitorii că trebuie ca perioadele de recensământ să fie sincronizate cu durata, cu intervalele legate de PAC. Ce este important pentru mine este că elementele acestea um, trebuie să fie cunoscute când încep um, um, discuțiile, când începe comisia să lanseze uh, chestionarele, nu când ajungem la vot. Deci, trebuie să ne asigurăm ca recensămintele să fie mai bine sincronizate cu punerea în aplicare a PAC pentru a, a contribui cu adevărat la reflexii dacă vrem să orientăm cum trebuie politicile noastre. Mm, mi se pare o poziție foarte pertinentă și încă o dată vreau să-i mulțumesc uh, sincer, doamne raportor. Pan Valcarcel. Domnul Valcarcel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță ne aflăm aici în fața unei propuneri tehnice prin propria sa natură. Dar e la fel de adevărat că este vorba de o încărcătură politică foarte importantă a acestui dosar, pentru că prin aceasta s-ar putea ajunge la niște economii pentru bugete și la o reducere a poverii administrative și pentru agricultori și pentru întreprinderi. E vorba de măsuri care s-ar putea face, care ar putea duce la o folosire eficientă a banilor, pentru că, până la urmă, orice reducere a poverii administrative este binevenită. Dar e clar că pentru acest lucru e nevoie de niște date statistice cât mai precise care să, să fie folosite în cadrul PAC, cum ar fi vârsta agricultorilor. O informație esențială pentru a lua măsuri uh, în care să ducă la asigurarea acestei uh, ștafete generaționale. De asemenea, uh, trebuie să ne gândim foarte bine la munca pe care o au de făcut statele membre. Comisia ar fi trebuit totuși să introducă o dispoziție de derogare pentru Spania, Portugalia și Grecia, care în mod normal uh, fac aceste sondaje cu un an înainte pentru a putea să aibă cumva un fel de recul. E vorba de recensăminte care reprezintă un cost foarte important pentru bugetele naționale. O să vin aici cu un amendament și cu altele care își propun să ducă la o simplificare și mai mare și a, o reducere a poverii administrative, bineînțeles fără să submineze obținerea de informații relevante. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantei uh, comisiei, doamna Vir. Pe scurt, vă rog să răspundeți la ceea ce s-a spus. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru raport. Am să încerc întâi să răspund la întrebările adresate și anume referitoare la al doilea regulament cadru pe care îl pregătim acum. Acesta este în discuții împreună cu uh, grupurile de experți tehnici din statele membre care colaborează cu Comisia și sperăm, dacă suntem un pic optimiști să spunem, să avem o propunere gata până la finalul anului viitor. Însă, revenind la propunerea aflată acum în discuție, motivul pentru care avem două regulamente cadru este legat de presiunea de timp. A trebuit să facem un uh, recensământ în 2020. Iau um, notă de um, solicitarea dumneavoastră de a se face de o aliniare. Dar vreau să vă spun că aceste recensământe sunt, se, se desfășoară la nivel mondial. Uh, Um, acestea se desfășoară la 10 ani, la fel ca și cele pentru populație. De asemenea, um, între acestea există eșantioane um, care ar trebui să vină cu niște informații suficient de fiabile chiar și în anii dintre recensăminte. Dar e clar că e ceva la care trebuie să ne gândim pentru viitor. ce aș dori să subliniez este că ne trebuie un temei juridic la timp pentru mm, recensământul agricol din 2020 și știm de asemenea că uh, sunt trei state care vor să facă această activitate cu un an mai devreme, ceea ce nu face decât să sublinieze faptul că aceste mei juridic ar trebui să fie gata cât se poate de repede, la timp. Ar mai fi un lucru pe care aș dori să-l menționez uh, și dumneavoastră l-ați uh, subliniat. Politica este în schimbare și este important atunci când facem chiar și un studiu de eșantionaj în 2023 sau 2026 să putem să compilăm uh, întrebările și datele ca să putem să măsurăm ce este relevant în cadrul noii PAC și aici aș dori să vă solicit sprijinul pentru că este o chestiune un pic mai dificilă, mai ales în discuțiile cu statele care trebuie să desfășoare colectarea de date, pentru că interesul de a păstra stabilitatea și uh, de a ști cu multă vreme înainte ce fel de întrebări să fie adresate și ce fel de uh, modalități de realizare a sondajelor trebuie să fie adoptate. Atât, um, dar vă stau la dispoziție dacă mai aveți alte întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei raportor, dar înainte să un scurt comentariu. Informațiile acestea sunt foarte, informa- foarte importante pentru a putea gestiona cum trebuie politicile dar și uh, pentru a putea gestiona lucrurile la nivelul exploatației, microbiologic, macrobiologic și de fiecare dată mă surprinde să văd ce fel de date au la dispoziție statele din OCDE. Sunt uh, informații foarte bogate și um, o bază pentru o analiză foarte consistentă. Și clar că acestea sunt indispensabile pentru a asigura niște controle corespunzătoare pentru monitorizarea PAC, pentru a ști cum să lucreze. Doamna raportor. Președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile făcute pe baza acestui raport. Mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile date. Țin să subliniez că, fiind factor de decizie politică, avem nevoie de statistici corecte și informații relevante, diverse aspecte de la structura de gen a sectorului agricol și a forței de muncă la tinerii agricultori și depopularea rurală de la concentrarea terenurilor la presiunea tot mai mare asupra uh, terenurilor cauzată de urbanizare de la înverzire și utilizarea zonelor de interes ecologic la exploatarea terenurilor schimbarea destinației terenurilor și silvicultură sunt doar câteva exemple pe care colegii le au adus în atenție sunt exemple de domenii în care statisticile de calitate sunt indispensabile pentru pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză în cadrul procesului de elaborare a politicilor în domeniul agricol. Aștept amendamentele dumneavoastră și sper ca într-un raport în care să putem vorbi de o sincronizare a perioadelor și de date care să ne, ne ajute în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre amendamente. Termenul este până pe 6 iunie la sfârșitul zilei. Vă mulțumesc uh, pentru participare, mulțumesc domnule raportor, uh, colegilor, mulțumim și interpreților. Mâine începem votul la ora 9 dimineața. Nu vă uitați cartelele electronice. Bună seara!